verehrte <coughs> Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beginnen mit der Sitzung. Bună dimineața, stimați colegi. O să începem ședința. Mai întâi aș dori să fac câteva anunțuri. Aveți la dispoziție regimul lingvistic uh, în dosarele dumneavoastră pentru a vedea ce limbi puteți vorbi. Dacă nu aveți nicio observație, atunci putem adopta ordinea de zi. Let's take this one. hardware. It's now, now, now it's, it's functioning. <clears throat> Dann, <clears throat> äh, diese Sitzung äh, von CELI wird heute live übertragen. Ședința de astăzi se transmite în direct iar pe 9 februarie vreau să vă spun că ne vom întâlni cu AFET pentru a avea un atelier privind securitatea cibernetică. Ar fi binevenită o întrebare, um, o întrebare adresată Consiliului și Comisiei. Este foarte important ca până la sfârșitul mandatului să discutăm acest subiect. Colegul nostru din Estonia ne-a recomandat uh, acest subiect și cred că ar fi binevenită o discuție privind uh, terorismul cibernetic, după care putem uh, avea și o rezoluție privind acest subiect. Pe 10 februarie vom avea um, un proiect de recomandare al doamnei Beer privind neproliferarea și sperăm că uh, reprezentantul domnului Solana privind neproliferarea va lua parte la această ședință de pe 10 februarie. În ceea ce privește mm, subiectele de pe ordinea de zi de astăzi, astăzi vom vorbi despre lupta împotriva terorismului. Avem aici și mm, strategia Uniunii Europene de securitate, iar terorismul reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa Uniunii Europene, care este prezentată în acest document. Avem invitat pe domnul Gilles de Kerkhoff, coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului, precum și doi reprezentanți din partea Interpolului, Pierre Roland și care este reprezentantul special al Interpol pe lângă Uniunea Europeană și domnul Vasileios Teofilopoulos, agent specializat în combaterea terorismului. Subdivizia pentru siguranța publică și combaterea terorismului din cadrul Interpol. Avem și câțiva colegi de la LIBE alături de noi și de la Comisia pentru Drepturile Omului și le urăm bun venit uh, la ședința noastră. Terorismul reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa Uniunii Europene, a securității sale și uh, a integrității statelor uh, membre. Pentru a combate acest flagel trebuie mai întâi să strângem informații care ne vor uh, ajuta să prevenim atacurile teroriste. Iată de ce schimbul de informații joacă un rol crucial pentru toate autoritățile care ar putea deține anumite informații despre terorism, iar cooperarea între instituții și organizații, cum ar fi Uniunea Europeană, NATO, Interpol, precum și statele individuale, trebuie să fie promovată și susținută, dacă dorim să ne promovăm statele și cetățenii împotriva atacurilor teroriste. Iată de ce reprezentanții Interpol și coordonatorii uh, din partea Uniunii Europene s-au reunit aici pentru a face schimb de informații și pentru a vedea cum cooperează. Dorim să vedem ce fac aceste organizații în mod clar pentru a pune capăt rețelelor de teroriști. Domnul um, de Kerkov are cuvântul. Merci beaucoup de m'avoir invité. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Cred că adevărată șansă să pot participa în dezbaterile de astăzi în uh, subcomisia noastră. Am la dispoziție cam 10-15 minute. Voi încerca foarte pe scurt să vă fac o prezentare Uh, generală destul de succintă a elementelor conținute în raportul meu uh, și voi încerca de asemenea să pun accentul și pe punctul pe care dumneavoastră le-ați evocat și anume cooperarea noastră cu Interpol în materie de schimb de informații. Cred că în documentele pe care le-ați primit aveți raportul pe care îl fac odată la șase luni și care uh, e o privire aeriană asupra acțiunilor pe care le întreprinde Uniunea Europeană împotriva terorismului și apoi mai avem și un document de discuții asupra căruia am, am pus accentul asupra anumitor probleme și le voi evoca pe scurt cu dumneavoastră. Primul punct este într-adevăr schimbul de informații. Nu mai am sunet. Nici tu? Schimbul de informații. Am lucrat foarte mult, uh, începând cu 11 septembrie și mai ales am lucrat și mai mult uh, când au avut loc uh, atentatele de la Madrid, mai ales în ceea ce privește disponibilitatea informațiilor polițienești. Ideea este următoare. Ilustrarea cea mai recentă a acestei uh, inițiative este punerea în rețea a stat, bazelor de date a statelor membre care conțin date ADN și amprentele digitale. Noi E vorba de cooperarea din cadrul tratatului de la Prum. De asemenea, împreună cu Interpol am dezvoltat proiecte legate de uh, pașapoartele pierdute sau furate. Interpol are o bază de date foarte elaborată și imediat ce vom avea cea de-a doua generație uh, deja uh, în funcțiune, atunci vom putea verifica în mod clar dacă cineva deține un pașaport care fusese anterior furat sau care fusese declarat pierdut. Punctul, veți vedea în raportul meu, punctul asupra căruia insist cel mai mult și acolo unde Parlamentul va avea un loc important de jucat, rol important de jucat, este să determină o strategie pe termen lung în materie de colectare și de împărtășire a informațiilor de foarte multe ori m-am prezentat în fața Comisiei Libe, iar sentimentul pe care îl văd uh, ca fiind predominant în această comisie este acela că încă nu am fost capabili să dezvoltăm o viziune suficient de globală a tuturor acțiunilor pe care noi dorim să le întreprindem în materie de colectare și de împărtășire a informațiilor. Într-adevăr, am avut proiecte interesante, importante, dar poate că ne lipsește astăzi o viziune mai largă și uh, ne lipsesc limitele clar stabilite pentru aceste ambiții. E clar că noi nu ne dorim să colectăm informații despre toată lumea oriunde, în orice moment. Ne dorim să limităm această colectare a informațiilor la informațiile strict necesare, pentru că punctul nostru de plecare este protejarea datelor cu caracter personal. Și deci, Trebuie să identificăm în mod clar care sunt nevoile noastre, dar dacă ne înscriem într-o viziune și o strategie politică, trebuie să determinăm și limitele acestor informații. Și acest lucru ne va permite să mergem mai departe, mai repede în punerea Uh, în aplicarea principiului de disponibilitate a acestor informații, de asemenea vom reuși să protejăm cetățenii noștri. Vedeți, acesta este un prim element. Am evocat de asemenea și alte proiecte care se află încă în stadiu de șantier, n-am să intru în detalii, dar mă gândesc, spre exemplu, la punerea în uh, aplicarea unei legislații adoptate de către Consiliu în 2005 și care obligă statele membre să alimenteze în mod sistematic baza de date a Europol și a Eurojust cu privire la anchetele uh, ce au loc și urmăririle ce au loc. Iată că e un punct asupra căruia sunt uh, foarte atent. E nevoie de o punere în comun a surs, resurselor noastre de supraveghere a internetului. Nemții au numit acest lucru Check the Web, uh, proiectul Check the Web. Și cred că um, internetul are un rol foarte important ca fiind un mod de comunicare și de transmiterea informațiilor. Și e nevoie de o punere mai uh, în comun a resurselor noastre mai aprofundată. Iată un prim aspect, dar voi putea reveni asupra lui dacă doriți. Un alt aspect, foarte pe scurt, împreună cu schimbul de informații, iată a doua prioritate, și anume prevenirea în ceea ce privește uh, recrutarea și radicalizarea mișcărilor. E vorba de un domeniu sensibil din punct de vedere politic, din punct de vedere tehnic foarte complex. E foarte greu să determin care sunt factorii care duc la radicalizare. De asemenea, un domeniu în care e vorba și de competențele statelor membre și am încercat să dezvolt o nouă abordare. Mă bucur foarte mult de rezultatele pe care începem deja să le obținem și abordarea este destul de simplă. Vă explic. Încercăm să identificăm statele membre care au avut în trecut o mai mare experiență sau un interes mai mare față de anumite subiecte și care asumă un leadership în punerea în aplicare a anumitor aspecte a acestei strategii pe care Consiliul European a adoptat-o în 2005 în materie de uh, prevenire. Și astfel, cu șase state membre, am reușit, împreună cu Belgia, cel la șaptelea stat membru, să găsim cine anume va colecta cele mai bune practici, în așa fel încât să le putem difuza, uh, distribui între statele membre, pentru a vedea cum anume putem supraveghea difuzarea informațiilor pe internet. Mai există și chestiunea aceasta a poliției de proximitate legătura între lumea inf, uh, inform, de, pentru informații și legătura cu terenul local, cu poliția locală, pentru a determina cât mai repede radicalizarea. Rolul central revine autorităților locale. Acum câteva luni am avut ocazia să particip la un seminar foarte important în Comitetul Regiunilor și sunt convins că mare parte din munca de prevenire trebuie realizată la nivel local cu Danemarca. Noi ne-am lucrat asupra acestei chestiuni de deradicalizare. E un subiect asupra căruia n-am avansat prea mult, dar care devine din ce în ce mai pertinent. Și vă voi spune câteva cuvinte mai târziu în momentul în care vă voi aborda Guantanamo. Spania a acceptat să se aplece asupra chestiunii de formarea liderilor religioși, a imamilor. Ea o experiență foarte diversă în Uniunea Europeană și cred că uh, avem multe de învățat unii de la alții în acest domeniu. E o țară care are o separare foarte clară între stat și religie. Și mă refer, spre exemplu, la Franța. Franța ă, a reflectat foarte mult asupra acestor chestiuni pentru a forma acești imani, pentru a avea cursuri de spiritualitate în închisori, pentru a asuma o parte din ă, modul în care funcționează moscheile. Și iată, un alt punct asupra căruia sunt foarte atent și anume determinarea găsirea unui contradiscurs E o problematică unde, într-adevăr, mai există foarte multe de făcut, tocmai pentru a dezvolta un profesionalism, cel puțin la același nivel, cu cel pe care îl demonstrează Al-Qaeda. Mă refer la Afganistan, Pakistan, e diferită de Al-Qaeda din Maghrebul uh, Islamic. Trebuie să vedem că mesajul a devenit din ce în ce mai sofisticat. În Germania, spre exemplu, recent s-a găsit o un video uh, care a fost pus online de către Al-Qaeda în uh, germană cu subtitluri, în așa fel încât mesajul să fie clar înțeles și există discuții între diferiți experți cu privire la natura și forța pe care încă o mai are Al-Qaeda în zonele tribale din Pakistan. Dar, pe de altă parte, există și un alt punct asupra căruia toată lumea este de acord, al-Qaeda este foarte puternică și profesionalistă și se mobilizează prin video transmise prin internet. Eu aș spune că trebuie să încercăm să ne gândim la aceste aspecte, să reflectăm asupra lor, pentru că e vorba de adevărată bătălie mediatică. Dacă vă uitați la sondajele din lumea musulmană, sondaje recente, înainte de intervenția israeliană în Gaza, nu am reușit să obțin cifre și mai recente de atât, trebuie să vedeți că susținerea pentru Al-Qaeda în lumea, în lumea musulmană, pentru talibani, pentru uh, Osama Bin Laden, uh, e o susținere care scade și nu e de mirare, pentru că victimele, în fond, sunt și musulmane și dacă vă uitați pe YouTube și vedeți numărul de filme video care sunt puse pe YouTube de către musulmani, uh, ei, de, vedem un număr mare de casete care denigrează Usama Bin Laden. Deci tot ceea ce poate contribui la incitarea autorităților religioase, mă gândesc, spre exemplu, la doctorul El Fadel și la cartea pe care a publicat-o care, și în care denunță utilizarea islamului în scopuri criminale, tot ceea ce poate încuraja islami, islamiștii moderați prin crearea unor site-uri internet, prin portaluri, prin comunicare. Toate aceste inițiative merg în direcția cea bună. O, în alt, câteva cuvinte despre eh, colaborarea cu ONU. Nu am foarte mult timp ca să dezvolt aceste aspecte, însă voi încerca să fiu cât mai prezent și mai activ pentru a ajuta pe colegii de la ONU în dezvoltarea strategiei globale, în implementarea strategiei globale. Am să vă menționez doar câteva priorități. Pe de o parte e vorba de Sahel, pe de cealaltă parte de Pakistan. Acestea au fost recunoscute de către Consiliul Europei ca cele mai relevante regiuni din lume din punctul de vedere al securității interne. Știți uh, importanța Sahel în Al-Qaeda și a Maghrebului Islamic – Știți uh, că persoanele de acolo sunt toate interesate de Maghreb, că acesta este o țintă pentru ele și că în Sahel marea problemă este legătura cu Europa și sprijinul direct pe care această organizație îl poate primi ca uh, sprijin logistic în Europa. Pe lângă terorism în sine, cei de acolo mai sunt confruntați și cu trafic, cu trafic de droguri, cea mai mare parte a cocainei trimisă în Uniunea Europeană intră, prin, intră în Africa prin Guinea-Bissau, apoi trece prin Mauritania în nordul Africii. Mai este vorba de trafic de persoane, de, uh, de contrabandă, de bunuri contrafăcute și așa mai departe. După aceea se mai adaugă la toate acestea și rebeliunea tuaregilor și ridicarea lentă la putere a unor radicaliști islamici, reprezentate de predicatori proveniți din toate părțile lumii islamice. De aceea voi încerca să colaborez cu cei de la Comisie pentru a pregăti o strategie care să țină cont de securitate pe de-o parte dar și de dezvoltare pe de cealaltă parte, pentru că nu este posibil doar să combatem terorismul. E nevoie și de celălalt aspect. Acest subiect este delicat, însă cred că este din ce în ce mai important și din ce în ce mai multe state membre studiază cum anume se poate uh, folosi politica de dezvoltare pentru a ameliora prevenirea. Celălalt subiect despre care vă vorbeam este Pakistanul. Am fost în Pakistan recent și am uh, văzut care este disponibilitatea acțiunilor uh, autorităților pakistaneze de a colabora cu Uniunea Europeană și cum vor reacționa la atacurile de la Bombay. Pentru că e vorba de o problemă foarte gravă. Trebuie să vă mai spun că această vizită a confirmat întâi nevoia de a ajuta Pakistanul și de a ajuta Pakistanul cât mai repede. Acest stat se confruntă cu probleme de securitate foarte mari, nu numai în partea de vest, în apropiere de Afganistan, o zonă de triburi, unde sunt uh, revolte masive și terorism sectar și uh, contra sunii, și uh, probabil că o problemă și mai mare în Punja este că grupurile teroriste sunt mult mai sofisticate, mult mai mult uh, mai bine conectate cu Al-Qaeda și probabil implicate în uh, planificarea atacurilor de la Bombay. Uniunea Europeană poate să joace un rol important în Pakistan. E foarte interesant că avem acolo o imagine foarte bună. Am fost foarte activi la alegeri, am trimis o misiune de observare electorală, am făcut multe recomandări. Guvernul democratic are nevoie de sprijinul nostru, sigur, sprijin economic, dar și sprijin în domeniul securității. Ceea ce e foarte bine după cum spunea uh, și predecesorul meu acum 2-3 ani când a vizitat Pakistanul. Apoi, mai trebuie să recunoaștem faptul că trebuie să se treacă de la o abordare militară la o abordare de punere în aplicare a legii, chiar cu sute de mii de soldați desfășurați în uh, fata nu reușesc să facă față problemei, pentru că soldații nu sunt antrenați să facă față revoltelor. Este nevoie de o altă abordare. Comisia va trimite o misiune de experți care va decide exact ce putem face pentru a ameliora uh, procedurile criminalistice. Sunt foarte multe dificultăți în uh, aducerea cuiva în justiție. Majoritatea teroriștilor arestați anul trecut au fost uh, eliberați din lipsă de probe. Așadar, vom fi activi, vom colabora cu poliția, nu am timp să vă explic pe larg, însă pot reveni mai târziu. Aspectul justiției nu trebuie să fie trecut cu vederea și sper că voi convinge statele membre să mărească asistența pentru dezvoltare, să-i ajute activ pe pakistanezi în domeniul justiției și a prevenirii. radicalizare este foarte importantă și de asemenea trebuie să ajutăm și mass media. În cele din urmă, un partener foarte important al un element foarte important este alegerea noului președinte american care a decis să închidă Guantanamo și să treacă de la uh, războiul împotriva terorismului la o altă paradigmă mult mai apropiată de cea europeană. Trebuie să dezvoltăm parteneriatul transatlantic în domeniul securității. Cred că știți că miniștrii de la Consiliul de Afaceri Generale de luni au uh, purtat o discuție în legătură cu modurile de a susține închiderea Guantanamo. A fost doar o discuție neoficială la dejun, însă consensul este următorul. Trebuie să explorăm modurile de a găsi un răspuns colectiv european la această problemă. Nu înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să conducă procesul. Dacă acceptăm sau nu prizonieri, rămâne o decizie suverană a fiecărui stat membru. Însă trebuie să încercăm să dăm un răspuns colectiv. Vreau să vă amintesc că în 2002 Consiliul a adoptat o poziție comună și anume de a primi 13 palestinieni în Europa. A fost o decizie comună și numai 5 sau 6 state membre au primit acești deținuți. Trebuie să ajutăm Statele Unite și în afara Europei. Mulți deținuți vor fi trimiși înapoi în statele lor de origine și putem ajuta acele țări să creeze programe de reabilitare, de reintegrare. Toate acestea vor fi discutate cu președinția cehă. În cele din urmă, pentru că suntem la comisia sede și pentru că am depășit mult timpul alocat, am să fiu succint, noi încercăm să punem în aplicare strategia Uniunii Europene în anumite domenii, cum ar fi protecția infrastructurilor critice, explozibili, Ați spus că veți invita pe colega mea, Janela, aici și eu uh, voi fi diseară la un seminar la Praga și mâine. Un seminar în cadrul căruia Comisia va prezenta primele elemente ale pachetului de politici ce va fi uh, publicat în iunie, ce va uh, acoperi trei din patru aspecte de ameliorare a prevenirii și a combaterii amenințărilor pentru civili. Cred că știți că Comisia a creat un forum pentru a determina prioritățile cercetării în domeniul apărării. Acest forum aproape și-a încheiat lucrările și ne va prezenta un raport. În domeniul politicii europene de securitate și apărare, voi uh, încerca să vă prezint uh, ultimele evoluții. E vorba de domeniul open source, un domeniu în care putem oferi statelor membre foarte multă expertiză și ne putem pune în comun toate resursele. Supravegherea maritimă este un alt domeniu foarte important. Cam acestea ar fi, domnule președinte, elementele cele mai importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare detaliată. Aș avea eu o întrebare în primul rând. Este întrebarea uh, uh, taberelor de teroriști și a taberelor de pregătire a teroriștilor. Știu că au fost distruse în Afganistan și reconstruite în Pakistan. Eu aș vrea să știu câte persoane sunt pregătite acolo și ce se întâmplă când se întorc. Care este situația juridică din diferitele state membre? Ce state membre participă? Ce state participă la astfel de pregătiri? Dacă participarea la astfel de pregătire este deja o infracțiune, ce state nu sunt implicate? Aceasta ar fi o primă întrebare. Următoarea întrebare este din partea domnului Dimitra Copolos. În primul rând, uh, doresc să-l felicit pe invitatul nostru pentru prezentarea domniei sale. O să prezint întrebările în formă de titluri pentru a fi mai succint. În primul rând, adunarea de informații secrete. Iar aici, relația cu alte agenții din afara Uniunii Europene, agenții care au anumită pricepere în ceea ce privește informațiile legate de terorism. Al doilea titlu, um, infracțiunile cibernetice, evoluția acestora și relația lor cu terorismul. Al treilea titlu, relația între terorism și crimă organizată, mai ales în domeniul cumpărării de arme. Și ultimul titlu, Relații internaționale, um, relații internaționale ale um, organizațiilor teroriste, între ghilimele. Mulțumesc foarte mult. Uh, am putea să avem o primă rundă de răspunsuri acum. Prima întrebare este o întrebare pe care mi-o pun și eu însumi adesea. Și și în momentul în care am vizitat Pakistanul, am pus această întrebare două persoane diferite. Există îngrijorare crescândă în comunitatea internațională în ceea ce privește, și aici nu dispun de cifre, pentru că uh, ar fi bine să am cifre, dar în, deci avem un număr crescând de persoane care, care vin în Pakistan uh, pentru Uh, pregătire pentru aceste tabere de teroriști. Dacă vă amintiți la arestarea care a avut loc pe 11 decembrie în Belgia, vă să spun că aceste persoane aveau legături cu Pakistanul. Și este interesant să vedem care sunt evoluțiile aici. Acum 5 ani, uh, din nordul Africii se venea în, în Europa, în centrul Europei, iar acum, iar în în Pakistan uh, se venea din America. Acum însă nu mai, lucrurile nu mai stau așa, lucrurile sunt valabile în ambele părți. S-a dat o legislație acum uh, câteva săptămâni pentru a include recrutarea, pregătirea și provocarea publică în definiția terorismului, dar uh, pregătirea teroriștilor înseamnă, uh, înseamnă învățarea terorismului uh, Și foarte puține state membre au în legislația lor uh, um, o referire clară la pregătirea într-o, într, -o, într -o tabără de terorism ca fiind infracțiune. Am, când am discutat cu uh, șeful serviciilor secrete pakistaneze și șeful poliției, mi s-a spus că se monitorizează pe cât se poate, iar monitorizarea fluxului de persoane este destul de eficientă, dar uh, dar pot acționa doar dacă este vorba de o infracțiune penală, pentru că nu uh, pot uh, monitoriza fluxul de persoane care intră în Pakistan din motive evidente și putem accepta acest lucru, astfel încât uh, prin această definiție în dreptul penal uh, am uh, reușit să realizăm multe lucruri. Știu că și Germania se gândește la introducerea unei astfel de definiție în codul penal și urmărim îndeaproape aproape acțiunea Germaniei în acest sens. Nu este deloc ușor, pentru că dacă avem în codul penal această infracțiune, atunci e nevoie de dovezi. De sângea dovezilor, ceea ce nu este deloc ușor, nu este deloc ușor uh, să adun dovezi foarte puternice pentru a demonstra că o persoană s-a deplasat într-o țară străină pentru a, a uh, pentru pregătire într-un, într-o tabără terorist, pentru că dacă recunoaștem existența unei astfel de tabere, trebuie să o închidem, bineînțeles. În ceea ce privește relațiile cu alte agenții, bineînțeles, acestea sunt intense, dar nu sunt eu persoană potrivită pentru a vă răspunde la această întrebare, fiindcă cooperarea de funcționare operațională între statele membre cu, și între statele membre cu țări terțe nu ține de competența Uniunii Europene și dacă citiți tratatul de la Lisabona, veți vedea că acest punct este și mai accentuat, pentru că tratatul de la Lisabona repetă situația din um, tratatul actual, și anume că statele membre se ocupă de securitatea internă și statele membre uh, sunt responsabile de securitatea națională, de aici intră și serviciile secrete. Uh, dar pot să vă spun că am participat la reuniuni unde, unde a reieșit foarte clar că această cooperare este bună. Am pus aceeași întrebare uh, șefului uh, biroului de, de informații secrete și șefului serviciilor secrete din Pakistan și mi s-a spus că Eh, bineînțeles, eh, e nevoie de îmbunătățiri, dar eh, la ora actuală dispun de o bună cooperare cu multe state membre. Nu vreau să spun că există cooperare cu toate cele 27 de state, dar același lucru se aplică și cu serviciile din nordul Africii. În ceea ce privește infracționalitatea pe internet sau cibernetică, deocamdată acest subiect a fost analizat prin prisma dreptului penal. Am avut acum câțiva ani o lege care a introdus această infracțiune în toate statele membre, iar președinția franceză a jucat un rol foarte activ în acest sens. Acum la Europol avem o platformă comună care um, aduce la un loc toate platformele naționale pe care am încercat să le avem în cele 27 de state membre pentru a centraliza toate informațiile ce țin uh, de acest tip de infracțiuni, ceea ce îi va permite um, Uniunii Europene să își sporească puterea de examinare uh, suntem uh, la începutul, uh, în faza incipientă a activității noastre în ceea ce privește terorismul cibernetic. Față, iată ce s-a întâmplat în, în Estonia. E vorba de folosirea internetului pe post de armă. Vom avea un seminar uh, în Consiliu săptămâna viitoare sau peste 10 zile și sunt de acord că Uniunea Europeană trebuie să se mobilizeze mai mult în acest, în acest domeniu. În ceea ce privește terorismul și crima organizată, mai ales armele, Bineînțeles, este o întrebare foarte pertinentă și cred că uh, un exemplu foarte bun este ce s-a întâmplat în insula Sahel, pentru că uh, acolo avem uh, niște state mai fragile, mai slabe, să spunem așa, și și grupurile și grupurile teroriste și de crimă organizată cooperează între ele Uh, acum întrebarea uh, Acum este clar că uh, rebelii au nevoie de arme și e pentru, aceste, pentru acest lucru este nevoie de o rețea cu grupurile de crimă organizată și trafic de arme din regiune. Deci există legături foarte clar. Um, cooperarea, acum în ceea ce privește cooperarea între organizațiile internaționale, care a fost întrebarea? Nu mai știu exact. A, între grupurile teroriste la nivel internațional. Depinde de, de anumite părți ale lumii. Dacă ne gândim la Pakistan, situația este foarte complicată pentru că aici eh, trebuie să facem diferența între insurgența tribală, Bashtun, Uh, și Afganistanului intră aici și grupurile uh, sectariene uh, șiiți împotriva șiiților. Um, rebelii Pașun au o legătură cu Al-Qaeda, iar, așa cum am spus mai devreme, nu știm încă dacă nucleul Al-Qaeda este încă atât de puternic cum era sau este doar o o, o sursă de inspirație și apoi mai avem uh, alte grupuri uh, care au mai mult sau mai puțin uh, mai mult sau mai puține legături cu uh, între ele. Dar am putea să continuăm această discuție, bineînțeles. Uh, principala uh, amenințare pentru Uniunea Europeană reprezintă grupul Al-Qaeda. Și, cum am spus, nucleul Al-Qaeda este, avem Al-Qaeda din uh, Magrebul Islamic uh, și alte grupuri legate de uh, Al-Qaeda. Nu există legături directe între organizațiile um, active în Europa și cum ar fi PKK-ul și Al-Qaeda. de exemplu, v-am dat acest exemplu PKK-ul pentru că este o organizație activă în, în această zonă și voi prezenta un, niște propuneri, un pachet politic pentru uh, consolidarea combat, combaterii pe cacaului, pentru că aceștia uh, pentru că aceștia strâng bani pentru a pentru a efectua atacuri teroriste în Turcia și Irak, dar nu văd nicio legătură clară între PKK și uh, Al-Qaeda, de pildă. Mulțumesc foarte mult, domnule de Kerkov. Vă propun acum să dăm cuvântul celorlalți uh, oratori, după care întrebările vor putea fi adresate celor trei oratori. Avem timp la dispoziție până la 10 și jumătate. Da, adun cuvântul domnului Roland. Messieurs les députés, Mulțumesc. Uh, je voudrais tout d'abord remercier... Aș dori mai întâi să mulțumesc subcomisiei Securitate și Apărare pentru faptul că a invitat pentru prima dată Interpolul la una dintre ședințele dumneavoastră. Eu sunt reprezentant special uh, în mod permanent doar de șase luni de zile aici la Bruxelles și cu siguranță pe viitor voi avea de multe ori ocazia să revin și să vă explic activitatea noastră. Pentru început aș spune că Secretariatul General al Interpolului a vizitat regiunea Pakistanului după atentatele de la Bombay pentru a evalua încă o dată care ar fi posibilitățile de cooperare internațională polițenească în materie de terorism. Și această delegație s-a întors cu voința, a constatat acolo voința acestor țări pe teren pentru a întări cooperarea polițenească internațională. Și aceasta trebuie însoțită și de componenta militară de care trebuie să ținem seama în această regiune. Dacă ne dorim să întărim cooperarea poliționească internațională, nu avem decât un singur mijloc la dispoziție și anume întărirea schimbului de informații. Deci, strategia Interpolului este de a favoriza acest schimb de informații la nivel internațional, lucru care se petrece deja în oricare măsură cu Uniunea Europeană, iar în același timp, un alt aspect foarte important al strategiei noastre este acela de a întări protecția drepturilor și libertăților individuale ale cetățenilor. Încercăm pe cât posibil să combinăm cele două aspecte. Aș dori acum să dau cuvântul acum domnului Vasileios Teofilopoulos, care a venit de la Lyon și care este un expert în domeniu. El vă va prezenta instrumentele și competențele pe care le are Interpol în lupta împotriva terorismului. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Pierre. Good. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Mă numesc Vasilios Teofilopoulos și am, sunt agent specializat în combaterea terorismului încă din 2007 și în mod specific sunt responsabil cu misiunile orizontale, mai ales cele care se referă la Uniunea Europeană. Mă ocup mai ales de proiectul Nexus, iar pe, cu ocazia prezentării mele vă voi prezenta pe scurt uh, măsurile proactive pe care le ia Interpolul în prevenirea terorismului și mă voi concentra asupra instrumentelor pe care le avem la dispoziție în lupta împotriva terorismului. Înainte de a face acest lucru, dacă îmi permiteți, voi face o scurtă introducere a modului în care noi funcționăm. Plecând de la articolul 2 al Constituției uh, Interpolului, încercăm să promovăm în mod cât mai larg posibil o asistență reciprocă între toate autoritățile polițienești în limitele uh, definite în mod clar în fiecare țară de către lege și în spiritul Declarației Universale a Drepturilor Omului. De asemenea, ne dorim să stabilim să dezvoltăm toate instituțiile care pot contribui în mod eficient la prevenirea și la uh, înlăturarea oricărei forme de criminalitate. Am identificat patru funcții deosebit de importante la nivel global. Mai întâi, noi asigurăm o comunic- servicii de comunicare în așa fel încât poliția să poată să împărtășească informațiile de care le are la dispoziție în timp real. De asemenea, avem uh, servicii de, uh, da, de baze de date și servicii operaționale, date operaționale, de asemenea, servicii de antrenament. Este foarte important pentru țările membre plecând de la articolul 3 al uh, Constituției Interpolului, este foarte important să respecte această regulă. Este strict interzis pentru această uh, organizație să intervină în orice activități de tip politic, militar, religios sau uh, rasial. Este clar că poliția trebuie să rămână la, co cooperarea trebuie să rămână la nivel polițienesc și nu într, uh, ținând seama de anumite specificități al anumitor țări. În ceea ce privește susținerea pe care o acordăm țărilor membre, avem cinci subregiuni cu birouri de legătură și avem de asemenea și birouri de reprezentare la un, Națiunile Unite în New York, dar de asemenea și în Bruxelles, pe, pe lângă Uniunea Europeană. La începutul anului 2003 am lansat cinci noi rețele de comunicare care sunt conectate și reprezintă 187 de țări membre. Organizația noastră a fost capabilă să conecteze un număr atât de mare de țări și să ofere instrumente de comunicare și de asistență și de schimbare de date pentru aceste țări. Utilizarea acestei rețele, vedeți că a crescut, iar schimbul de informații a trecut din 2004 până în 2008, vedeți evoluția, vedeți că această schimbare de date a fost, s-a eficientizat și Interpolul oferă țărilor membre să-și posibilitatea de a-și extinde schimbul de informații în așa fel încât aceste informații să fie disponibile în timp real. Peste 49 de mii de... Vedeți aici statisticele, plecând de la bazele noastre de date, 49.000 de uh, cereri de informații au fost făcute în 2008 și vedeți aici uh, peste 5.680 de plecăm de la în 2003-2357 până ajunge în 2008 la peste 5680 de arestări uh, înregistrate în baza de date. În ceea ce privește pașapoartele pierdute sau furate, declarate pierdute sau furate, vedeți de asemenea care a fost evoluția, de asemenea și în ceea ce privește acordarea de vize și verificarea acestora. Utilizarea acestei baze de date a fost uh, din ce în ce mai uh, largă, după cum vedeți, am ajuns la peste 20 de milioane de utilizări în 2007 și peste 75 de milioane de utilizări în 2008. Ca o consecință a numărului de utilizări și vedem o legătură între cei care Uh, utilizează anumite uh, tipuri de documente de călătorie, vedem că în 2006 peste 2540 de utilizări și în 2007 peste 6000 pentru a ajunge în 2008 peste 14.600 de, 600 de utilizări acestei baze de date. Prin, ca urmare a cererii țărilor membre, avem diferite posibilități de introducere unor notițe electronice în ceea ce privește persoanele suspectate de terorism, în ceea ce privește criminalii periculoși, persoane dispărute, etc. Avem șase tipuri de notițe electronice ce pot fi introduse în dosar. De asemenea, avem Împreună am dezvoltat împreună cu Consiliul Națiunilor Unite um, acest sistem, dar mă voi referi la el mai târziu. Puteți uh, vedea din uh, această imagine care este structura directoratului uh, ce se ocupă de analiza criminalistică. Avem uh, secțiuni, referit, șase secțiuni specializate fiecare, după cum puteți vedea în imagine. În uh, legătură cu uh, prima subsecțiune referitoare la siguranța publică, aceasta are diferite subdivizii, bioterorism, uh, crime ecologice și așa mai departe. Puteți vedea aici proiectele create de Interpol și uh, forțele de intervenție ce au ajutat statele respective în anchetele antiteroriste. Puteți vedea că sunt șase proiecte regionale, proiectul Nexus se referă la zona europeană, proiectul Calcan pentru Asia Centrală, Orientul Mijlociu pentru toate statele din zona respectivă și Nordul Africii, Baobab pentru toate celelalte state africane, Pacific pentru Asia Pacifică și insulele din Pacific și proiectul Amazon pentru America Centrală și de Sud. Managerii acestor proiecte au experiență extinsă în domeniul terorismului și uh, cooperează cu Interpolul în regiunile pentru care sunt responsabili. Obiectivele de bază ale acestor echipe de intervenție sunt să identifice grupe, grupurile active de teroriști din regiunile respective, să strângă informații și informații secrete, să facă analize ale acestor informații și să le transmită statelor membre Interpol și de asemenea să ajute statele membre Interpol să combată crima organizată și de asemenea să facă legătura cu ofițerii responsabili din statele membre. Această rețea de ofițeri de legătură este foarte importantă pentru că monitorizează toate chestiunile legate de terorism și pune în comun informații adecvate într-un mod oportun și eficient. Primește direct și răspunde imediat uh, schimbul de mesaje legate de terorism și cultivă o relație benefică pentru toate părțile implicate, de unde derivă o mai mare încredere și cooperare. Echipele de intervenție au uh, puncte de legătură în 141 de state membre. În 2002 erau numai 44. Puteți vedea că această cifră a crescut la 201 în 2008, ceea ce reprezintă o creștere extremă a eficienței rețelei noastre. Unul din uh, instrumentele noastre este reprezentat de uh, pagina noastră de internet, bineînțeles uh, cu acces limitat, uh, la care auto, uh, utilizatorii autorizați au acces prin folosirea unei parole. Acolo pot găsi baze de date, fotografii și așa mai departe. avem un sistem ce cooperează cu Consiliul de Securitate de la ONU, care este activ în combaterea terorismului. Interpol și Consiliul de Securitate au creat o rețea de monitorizare a celor asociați cu Al-Qaeda și alte rețele teroriste. Sunt 349 note speciale emise ca urmare a acestei colaborări în 2008. Interpol a creat de asemenea o gamă de baze de date ce ajută statele membre în anchetele legate de cazuri de terorism, furnizând informații utile ce ajută la identificarea și arestarea persoanelor implicate sau posibil implicate care pot reprezenta amenințări pentru aceste state. Avem baze de date pentru documentele pierdute sau furate, baze de date privind ADN-ul și altele. Din 2001, activitatea noastră în combaterea terorismului ne-a permis să uh, creștem de 5 ori bazele noastre de date referitoare la uh, suspecții de activități teroriste. Puteți uh, vedea evoluția până în 2008. Aici vă voi prezenta un exemplu operativ. Sigur că nu vă pot da prea multe amănunte, deoarece ancheta este în curs de desfășurare. A fost o anchetă a uh, autorităților italiene uh, S-a uh, anchetat uh, o celulă teroristă internațională, 18 arestări sunt confirmate și avem uh, mandate de arestare emise de autoritățile milaneze pentru 20 de persoane. Pe site-ul Interpol s-a comunicat uh, prin sistemul 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în legătură cu încă 9 persoane am constatat că aceste persoane făceau obiectul notelor uh, transmise de ONU, de Consiliul de Securitate și am obținut și informații adiționale referitoare la anumite persoane implicate. Rezultatul a fost că statele membre au reușit să transmită informații suplimentare în legătură cu acești suspecți, cum ar fi fotografii sau amprente digitale. Uh, echipele de răspuns la incidente. Diferite echipe au fost uh, desfășurate pe teren, oferind statelor membre asistența necesară ca urmare a catastrofelor naturale, a pagubelor provocate de catastrofe naturale, de atacuri teroriste, de exemplu. Cu aprobarea statelor membre am uh, trimis pe teren mai multe echipe de răspuns la incidente în statele ce au suferit atacuri teroriste. Ca să fie clar, mobilizarea unei astfel de echipe necesită o cerere și o autorizare prealabilă de către statul vizat. Potențialul uh, de a oferi valoare adăugată de către această echipă trebuie să fie evaluat și de asemenea echipa respectivă nu trebuie să înlocuiască autoritățile naționale, ci doar să le ofere asistență acestora. Programul legat de bioterorism în iulie 2004 cu uh, finanțare de la Fundația Sloan, Interpol a lansat programul de prevenire a bioterorismului. Programul are drept obiectiv dezvoltarea de capacități naționale și internaționale care să uh, contracareze amenințarea bioterorismului. Acest program a fost lansat la Lyon la 2005, în 2005 la prima conferință internațională referitoare la bioterorism au participat peste 500 de delegați din 155 de state. Au fost reprezentanți ai poliției, ai comunităților științifice și academice și de asemenea delegați uh, de la organizațiile internaționale și organizații non-guvernamentale. Acest program are două etape. Prima etapă vizează sporirea conștientizării statelor membre față de pericolul bioterorismului, cea de-a doua etapă referindu-se mai ales la oferirea de formare pentru a ă, răspunde la aceste amenințări. Am organizat cinci ateliere regionale și cinci sesiuni de formare a formatorilor, tot la nivel regional. Următoarea se va desfășura între 16 și 20 martie 2009 în Trinidad Tobago, Port of Spain. Au fost invitate au fost invitate statele membre să participe. Aceste sesiuni de formare a formatorilor au scopul de a ă, pune în legătură experții cu participanții interesați. De asemenea, trebuie să se identifice strategiile posibile și ă, resursele și, de asemenea, lacunele în domeniu. Trebuie să se creeze rețele de comunicare la nivel regional de asemenea, Interpol și echipa care se ocupă de bioterorism a desfășurat și mese rotunde, un exercițiu ce are drept obiectiv evaluarea capacităților naționale de a preveni bioterorismul și de a răspunde la potențialele atacuri. Acest program dorește să identifice nevoia de um, sporire accelerată a atenției și de desfășurarea resurselor și de asemenea să evalueze cum a fost pusă în aplicare informația oferită până acum. Ultimul uh, aspect pe care vi-l prezint este programul Interpol referitor la arme de foc care pune la dispoziție informațiile disponibile legate de armele de foc. Primul pas este identificarea, al doilea este monitorizarea, folosim uh, instrumentele Interpol în acest sens și cel de-al treilea pas este cel legat de balistică. Folosim rețeaua de informații uh, specializate Interpol. Iată un exemplu, un formular care permite anchetatorilor să identifice corect o armă de foc înainte de a cere uh, identificarea statului responsabil. Aici uh, sunt uh, referiri la peste 25.000 de arme de foc, oferindu-se anchetatorilor uh, descrieri detaliate, după cum puteți vedea pe ecran. Sunt 57.000 de imagini de uh, calitate ridicată. Uh, Formularul este disponibil în limba franceză și engleză. Cererea de uh, identificare, de monitorizare a unei arme permite anchetatorilor să afle istoria folosirii, res, istoricul folosirii respectivei arme. Un uh, alt program este rețeaua de informație a Interpol. Conform experienței noastre, uh, fiecare armă lasă o amprentă balistică, iar tehnologia de identificare a amprentelor balistice este similară cu cea de identificare a amprentelor digitale și ne permite să identificăm numai în câteva ore o armă folosită. Rețeaua de informații balistice a Interpol folosește teritoriile a 45 de state membre care dispun de tehnologiile necesare și sunt conectate cu serverele Interpol. Analiza datelor balistice va eh, dezvălui eh, originile traficului de arme și va identifica și pe traficanții de arme. Apoi, în legătură cu protecția datelor și drepturile omului, avem un cadru juridic referitor la protecția datelor am uh, discutat deja despre articolele 2 sau 3 din uh, statutul Interpol și de asemenea avem diferite mecanisme de control, unul intern și anume uh, Secretariatul General de Afaceri Externe și apoi un mecanism pentru controlul Interpol. Aceasta a fost prezentarea mea. Mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Uh, uh, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Acum uh, putem primi întrebări suplimentare. Domnul Ielovieschi are cuvântul. Merci, monsieur le président. <coughs> Je suis à reconnaissance. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult. Mulțumim uh, întotdeauna Interpolului pentru informațiile pe care ne oferă, informații foarte interesante. Sperăm că evoluția acestor acțiuni va fi eficientă. Am uh, două întrebări pentru dumneavoastră. Uh, domnul coordonator ne-a vorbit despre faptul că în Spania se încearcă Um, moderarea imamilor um, în școală, în cadrul structurilor religioase islamice. Eu am o care, oarecare experiență în acest domeniu, cunosc imam în Franța, în Marea Britanie și acolo se încearcă se încearcă, se încearcă controlul situației și se încearcă ca acești imam să devină moderați. Dar iată că în acest uh, text spuneți că se fac eforturi în țările din Maghreb, în um, Indonezia și uh, eu aș dori să vă pun o întrebare privind Arabia Saudită. Fiindcă știm prea bine că, de pildă, în Afganistan, la grupul rebel Paștun și în uh, Pakistan situația este la fel, dar cred că și în Malaezia și Indonezia, în școlile islamice, um, în profesorii uh, din Arabia Saudită se bucură de un mare prestigiu și sunt foarte eficienți. Nu este vorba de un antrenament terorist, dar este o temelie ideologică foarte bună, fiindcă se predă un uh, islam Uh, fanatic, uh, foarte emotiv și foarte pasionat. Apoi, în Pakistan, de pildă, tinerii care uh, termină cursurile, cel mai adesea continuă formarea în tabere de terorism, de activități teroriste ale Al-Qaeda. Întrebarea este dacă există vreun demers în cadrul Ligii Arabe. Nu știu cum s-ar putea face acest lucru. Arabia Saudită este um, aliatul nostru până la urmă. Există vreo șansă de a uh, restrânge aceste acțiuni, de a le modera și uh, influența asupra tinerilor din foarte multe țări. În al doilea rând, um, relațiile noastre în structurile europene. Acum trei ani, ca reprezentant al Consiliului European, am, Europei am participat la un atelier la Lisabona privind crima organizată. Acest, um, acest seminar a fost foarte pesimist, fiindcă reprezentanții um, poliției, judecătorii și procurorii care ne dădeau exemple și dovezi, au arătat foarte limpede, deci asta acum trei ani, vă reamintesc, că eram uh, foarte în urmă, iar crima organizată progresează foarte rapid, uh, dispune de posibilități uh, tehnologice, de organizații care avansează foarte rapid, iar noi suntem foarte în urmă, situație foarte gravă. Iar întrebarea pe care vă pun este în comparație cu Statele Unite și sistemul american, pentru că, iată, e o țară foarte mare, un continent întreg și uh, Acolo există o cooperare polițenească între state americane în ceea ce privește jurisprudența și aici cooperarea este foarte strânsă și eficientă. Uh, la Lisabona am aflat că suntem foarte în urmă, mai ales în comparație cu Statele Unite. Uh, vreau să vă întreb dacă lucrurile s-au schimbat, dacă s-a înregistrat un oarecare progres sau și, și dacă relațiile între poliție, procurori și judecători și între țările care la ora aceea nu doreau să pună în comun uh, informații la timp, pentru că aceasta era problema, problema era această întârziere. Vreau să vă întreb dacă situația s-a îmbunătățit oarecum. Mulțumesc. Din păcate, nu avem mult timp la dispoziție, astfel încât o să-i rog pe colegi să nu uh, își depășească timpul de vorbire, și anume două minute. Domnul Ianias are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, această întrebare nu are legătură directă cu prezentările de astăzi, dar sunt de acord că toți și mai ales eu trebuie să facem eforturi pentru ca acest, această comisie temporară să devină o comisie cu drepturi de pline, dar fiind importanța subiectelor pe care le abordăm aici. Faptul că suntem o subcomisie avem dificultăți în ceea ce privește reuniunile noastre, iar deputații uh, trebuie să adesea să aleagă între subcomisia noastră și re, ședințele la alte comisii care se suprapun. Acum, acum uh, pe scurt, uh, Situația se schimbă și aș dori să ne vorbiți despre schimbările din uh, Statele Unite, de pildă, iată o schimbare de uh, administrație și o schimbare a politicii antitero. Nu înseamnă că s-a schimbat importanța acestei politici antitero, care a, a rămas neschimbată, ca și pentru noi, bineînțeles, dar s-a, a, a existat o schimbare de concept între aceste două administrații Um, privind uh, restricționarea libertății, de pildă. Iar uh, în declarația sa, noul președinte vorbește despre prevenire și dialog um, și nu doar despre instrumente de, ale serviciilor secrete. Cum, care va fi reacția Europei la această situație schimbată? Trebuie să recunosc că în, uh, în unele zone ale Europei S-a manifestat o opoziție extremă pentru că lupta împotriva terorismului se bazează doar pe respectarea drepturilor, drepturilor omului, iar noi trebuie să fim eficienți în ceea ce privește serviciile secrete, trebuie să coordonăm uh, serviciul judiciar și serviciul polițienesc, să fim eficienți în ceea ce privește urmărirea, um, urmărirea penală a teroriștilor, iar uh, în același timp este nevoie de un, uh, să un dialog între civilizații. Să nu uităm acest lucru. Avem la dispoziție instrumentele ONU la ora actuală în lupta împotriva terorismului, care joacă un rol foarte important în, în domeniu. Și nu este doar o chestiune de urmărire penală a teroriștilor, ci se pune și problema prevenirii antrenării viitorilor teroriști cât sper că am fost succint, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, vorbitor, domnul Filip Morio. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare pentru domnul Kirchhoff. De fapt, două întrebări. În primul rând, ați uh, vorbit uh, despre desfășurarea unor activități teroriste în ceea ce privește Israelul, mai ales activității Al-Qaeda. Uh, se pare că uh, nu există doar uh, grupul de rebeli din Isla Sahel, din Sahel și și o parte importantă a Saharei algeriene. Asta din ceea ce, în urma informațiilor primite prin satelit, ar putea confirma această redesfășurare. Ce părere aveți? În al doilea rând, ați spus și în, și în prezentarea dumneavoastră, Înainte de Gaza, imaginea uh, extremiștilor islamiști se deteriora. Ce părere aveți despre îngrijorările țărilor arabe moderate ex- exprimate astăzi uh, în uh, fața uh, reacției extraordinare a opiniei publice pentru uh, favoarea Hamas și și în ceea ce privește terorismul în general. Mulțumesc, doamna Gomes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l întreb pe domnul uh, Kerkov. Ați spus că statele membre trebuie să se ocupe de situația de securitate în ceea ce privește primirea deținuților de la Guantanamo pe care administrația americană ne cere să îi primim. Care este părerea dumneavoastră privind implicațiile de securitate al acestui lucru? Mai ales ținând cont că este vorba de persoane uh, nevinovate, dar dat fiind faptului că au fost uh, supuse uh, torturii, s-ar, s-ar putea ca acest lucru să îi fi transformat pe oameni care la bază nu erau teroriști în a îmbrățișa o astfel de activitate. Și în ceea ce privește Biserica Nativității, situația, uh, incidentul din 2002 uh, și 2002 și au pus și aici probleme de implicații ale securității. A doua întrebare se referă la riscurile din Sahel și apoi în Sahara algeriană. Considerați că există riscul perpetuării conflictului privind Sahara Occidentală și uh, repercusiunii asupra, asupra tinerilor în ceea ce privește recrutarea teroristă? O a treia întrebare se referă la tratatul de la Lisabona. Cum uh, va permite tratatul de la Lisabona o mai bună coordonare la nivelul Uniunii Europene pentru a combate terorismul? Tratatul de la Lisabona va duce la ratificarea tuturor convențiilor uh, din acest domeniu de către statele membre? Și acum o ultimă întrebare pentru reprezentant raportul uh, Interpolului. Europol și Eurojust, de ce au nevoie acestea pentru a fi mai eficiente în lupta împotriva terorismului alături și crimei organizate alături de Interpol? Vă mulțumesc. Uh, uh, mulțumesc. Domnul Conrad. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi pun o întrebare domnului Kirchhoff. O întrebare legată de ceea ce am auzit deja. Ați făcut o prezentare și întrebarea pe care aș vrea să o pun este care ar trebui să fie nivelul nostru de cooperare cu Rusia. În aceste zile, Rusia a menționat intervenția vestului în Afganistan, a vorbit de asemenea despre Caucaz, așa să știu care ar trebui să fie cooperarea noastră cu omologii noștri ruși. O altă întrebare, cum ar trebui să abordăm grupările teroriste? Cred că este bine să abordăm această chestiune pentru că săptămâna viitoare se va adopta o rezoluție asupra închiderii centrului de la Guantanamo. Ați făcut referire la dreptul penal și aș vrea să spun următorul lucru. Cred că suntem doar la începutul unei provocări odată cu închiderea acestui centru. Închiderea este un prim pas, însă se pun și alte întrebări. De exemplu, dezvoltarea dreptului penal. În ce măsură putem spune că participarea, participarea la antrenamente teroriste este o acțiune care poate fi uh, sancționată penal? Știm că Consiliul a discutat despre aceste chestiuni, însă, după părerea dumneavoastră, ar trebui să existe un temei juridic care să vă permită să vă asumați uh, toate responsabilitățile în ceea ce privește măsurile polițienești, cred că dezvoltarea dreptului pozitiv este foarte încurajatoare. Va trebui, de asemenea, să dezvoltăm dreptul războiului, pentru că există situații de război foarte asimetrice și va trebui să facem distinția între civili și militari. Dacă nu reușim să circumscriem elementele juridice, nu vom putea lua nici măsuri polițienești adecvate și nu vom avea un răspuns în ceea ce privește sancțiunile penale. Aș vrea deci să reveniți la problema dezvoltării dreptului. Domnul Roswin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă. Am două întrebări. Dacă cineva a difuzat informații care nu ar fi fost difuzate de către rețea. Dacă rețeaua a fost infiltrată, dacă hackeri sau oricum le-ați spune au uh, uh, pătruns în rețea, și a doua întrebare, cred că a fost înțeleasă este următoarea. Foarte multe persoane au acces la informații din rețea. A folosit cineva greșit informația sau a fost uh, difuzată, au fost difuzate informații din rețea? Mulțumesc. Baroneasa Latford. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi uh, pare rău că am ratat prezentarea domnului Kerkov dar am avut plăcerea să-l aud în Comisia pentru Libertăți Civile. Am vrut și eu să pun o întrebare legată de dreptul penal, pentru că în ultimii ani Statele Unite, prin consilierii juridici ai Departamentului de Stat, au venit la Bruxelles și au încercat să convingă uh, Uniunea Europeană fără prea mult succes de faptul că avem nevoie de o a treia cale să evităm uh, reglementările obișnuite în privința uh, inculpării penale. Din fericire, vremurile acestea au opus și provocarea este de a ne întoarce la uh, inculparea penală clasică în uh, aceste procese. Va exista o dezbatere nu doar în Uniunea Europeană, ci și o dezbatere transatlantică cu privire la provocările care ne așteaptă în ceea ce privește procesele intentate în tribunalele obișnuite suspecțiilor de terorism, în ciuda dezbaterilor din Marea Britanie, s-au desfășurat 50 de procese pentru terorism și au fost condamnați uh, suspecți. Putem discuta despre aceste probleme, dacă există provocări, cum putem răspunde la aceste, provo- la aceste provocări, dacă există sensibilități, dacă se interceptează dovezi, trebuie să se identifice soluții juridice pentru a nu porni pe calea aceasta a tribunalelor speciale și a detenției pe durată nedeterminată. Fie trebuie să existe procese corecte, fie persoanele trebuie să fie eliberate. Acesta ar fi, trebui să fie scopul nostru atât în Europa cât și în Statele Unite. Și ar trebui să stabilim un dialog uh, corect care să înlocuiască uh, vechile metode. Mulțumesc. La prima întrebare, întrebarea dublă cu privire la rolul Arabiei Saudite pe de o parte și pe de altă parte, o întrebare generală cu privire la răspunsurile uh, la criminalitatea organizată. În privința primului punct, aș vrea să spun mai întâi că trebuie să fim extrem de prudenți în acest, în acest domeniu, pentru că refuzăm orice legătură între religie și terorism. În ultimele luni am purtat o dezbatere complexă în Consiliu cu privire la strategia noastră, confruntați fiind cu radicalizarea, și am constatat că există un consens mai vast decât ne așteptam, pentru că este o întrebare deschisă. Punctele de vedere sunt foarte diferite și totuși constat că există un consens destul de important cu privire la deturnarea islamului în scopuri ideologice criminale. Și tot ceea ce contribuie la sublinierea acestui aspect este important. Există, deci, o interpretare radicală a islamului, acest lucru este adevărat și cred că este important să avem aceste discuții. Există tot ceea ce poate contribui la dialogul interreligios, tot ceea ce poate încuraja înțelegerea reciprocă și toate aceste lucruri sunt excelente. Un alt membru al acestei comisii a menționat uh, inițiativa primului ministru spaniol și turc. Era vorba despre Alianța Civilizațiilor. Cred foarte mult în această inițiativă și, de altfel, eu însumi am uh, făcut demersuri pentru ca să există un schimb de scrisori între Benita Ferrero-Waldner și Javier Solana pentru a asigura susținerea Uniunii Europene. Avem uh, metode comune și încercăm să susținem această inițiativă excelentă. Mă gândesc, de exemplu, la tot ceea ce se face pentru a permite o reacție senină dacă ar exista o creștere a temperaturii, ca să spun așa, după apariția unui film care ar provoca islamul sau dacă s-ar publica caricaturi, de exemplu în așa fel încât să nu asistăm la consecințe dezastroase, cum au fost cele care au uh, succedat publicarea caricaturilor. Susțin orice formă de dialog, în special cu Arabia Saudită. Acest dialog ar putea contribui uh, la ceea ce ați uh, menționat noastră. Am întâlnit ambasadori ai Arabiei Saudite discutăm despre aceste lucruri și cred că trebuie să discutăm chiar mai mult despre asta. Este problema tratatului de la Lisabona până la urmă. În uh, ultimii ani am participat la elaborarea majorităților politicilor în domeniul justiției și afacerilor interne și sunt uh, uimit să constat cât de mult s-a progresat în 15 ani. Am trecut de la o cooperare interguvernamentală puternică cu state reticente față de Bruxelles la începutul intrării în vigoare a tratatului de la Maastricht în 1992 la o decizie comunitarizată în cadrul celui de-al treilea pilon. La scara construcției Uniunii Europene, această, această perioadă este foarte scurtă. În 57 se prevedea formarea pieței interne și a durat foarte mult pentru a convinge statele cele mai uh, suveraniste de utilitatea metodei comunitare în ceea ce privește, privește justiția și afacerile penale. Deci am realizat progrese spectaculoase. Mandatul de arestare european reprezintă un pas uh, uh, extraordinar pentru a aresta a arestat pe autorii atentatelor uh, din, uh, de, de la Saint-Michel, uh, am reușit să cooperăm Parisul cu Londra. Senzația mea este că am atins limitele a ceea ce se poate face prin metoda unanimității, având în vedere că suntem 27 de state membre. E nevoie de Consolidarea dreptului penal însă în unanimitate nu se poate. De altfel, mandatul de arestare european sau mandatul de e, mandatul de arestare european este formidabil, însă mandatul pentru obținerea probelor este un uh, eșec. alt lucru, și nu spun acest lucru doar pentru că sunt în Parlamentul European, cred că avem nevoie de codecizie. Parlamentul European trebuie să fie implicat în aceste domenii și senzația mea este că tratatul de la Lisabona este important. În timpul dezbaterii asupra referendumului în Franța nu s-a spus că reforma cea mai mare din tratat este comunitarizarea celui de-al treilea pilon. Nu vreau să spun că nu ar fi important Consiliul European, dar faptul că dezvoltăm siguranța internă prin majoritate calificată în cooperare cu Parlamentul European este progresul cel mai important pe care realizează acest tratat și cred că siguranța internă nu va mai putea să se dezvolte prin metoda unanimității în contextul actual. În ceea ce privește întrebarea domnului Ianes cu privire la schimbarea din Statele Unite, este, într-adevăr, o schimbare radicală, o schimbare pe care ne-am dorit-o cu toții. Doamna Latford vorbea despre metode demodate, este vorba despre metoda europeană și cea americană de dinainte, de 11 septembrie. Ați putea citi o carte pasionantă se numește The Dark Side, partea întunecată, explică exact uh, cum s-au petrecut lucrurile și este o carte consternantă. Arată nu doar că metodele de tortură sunt uh, contrare valorilor noastre, ci și că nu sunt eficace pentru că nu duc la obținerea informațiilor corecte. Faptul că Statele Unite revin la paradigma precedentă este excelent și va facilita cooperarea. Trebuie să spun că am cooperat foarte bine cu Statele Unite în ultimii ani. Regretăm această opțiune. Am făcut însă lucruri importante și vom putea în continuare să aprofundăm foarte mult cooperarea cu Statele Unite. Și acum vorbesc în nume personal. Cred că dacă Europa poate să aducă un răspuns colectiv la închiderea centrului de la Guantanamo, cooperarea aceasta cu administrația Obama va începe, uh, va începe bine și acest lucru va duce la consolidarea dialogului nostru. Pentru a reacționa ce spuse de doamna Latford, răspunsul colectiv este un element dintr-o discuție mai vastă, pentru că nu discutăm doar despre Guantanamo. Am avut și uh, situația de la Vagram. Cred că toate acestea se înscriu în acel dialog consolidat pe care trebuie să îl purtăm. Cred că am răspuns la întrebarea cu privire la Alianța Civilizațiilor și prevenție, întrebarea domnului Ianes, este prioritatea mea numărul 1. Tot ce se face în materie de prevenire este important, este un element cheie. În istorie, niciodată nu s-a înfrânt terorismul doar pe calea uh, justiției penale. Terorismul trebuie să nu mai aibă susținători. În ceea ce privește întrebarea domnului Măriu și eu cred că Sahara algeriană este uh, îngrijorătoare, având în vedere capacitatea din Maghrebul islamic de a capacitatea de a circula în această regiune și sigur că trebuie să discutăm cu autoritățile algeriene. Când elaborăm această strategie cu Sahelul, trebuie să uh, vedem care este cadrul de cooperare pe care trebuie să-l folosim. Trebuie să ținem cont de faptul că ECOWAS-ul nu include anumite state. Va trebui să dialogăm cu partenerii algerian și libian care au un rol important. Prefer să nu răspund la întrebarea cu privire la fâșia Gaza. Dosarul acesta este uh, gestionat de patronul meu direct, de Javier Solana. Pot să aduc o mărturie personală. Am spus acest lucru și în Comisia pentru Libertățile Publice și nu s-a înțeles bine. Al Jazeera este un canal de televiziune care difuzează 24 de ore de 24 emisiuni și imagini pe care nu le vedem în Europa și sunt imagini teribile. În ceea ce privește Guantanamo și impactul asupra securității, nu există o poziție europeană. Explorăm posibilitatea de a configura o poziție europeană și dacă se întâmplă ceva va fi vorba despre cei cleared for release, folosind sintagma americană, pentru că există cei deținuții periculoși pe care americanii vor să îi judece și care vor fi condamnați probabil pentru că în cazul lor există dovezi clare. Apoi este vorba despre deținuții periculoși, însă în cazul cărora dovezile nu sunt uh, corecte au fost obținute prin uh, metode uh, incorrecte și care ar putea fi eliberați de tribunale și apoi a treia categorie, cei considerați clear for release, cei care nu sunt periculoși, fie s-au aflat uh, la momentul nepotrivit în locul nepotrivit. Este vorba despre persoane care, unele dintre ele nu pot fi retrimise în țările lor de origine pentru că ar putea fi supuse la torturi și în cazul acestora, explorăm posibilitatea ca anumite state membre, dar sigur că este la decizia, la atitudinea suverană a statelor membre, posibilitatea ca unele state membre să le găzduiască. Asta nu înseamnă că nu va trebui să facem anumite, uh, să luăm anumite măsuri de siguranță. O persoană care a petrecut mulți ani în Guantanamo ar putea avea nevoie de sprijin psihologic, Trebuie să ne asigurăm că aceste persoane nu sunt periculoase. Însă, autoritățile competente știu cum se face acest lucru, însă sigur că costă bani. Am răspuns, cred, la întrebarea cu privire la tratatul de la Lisabona. Întrebarea serioasă este aceea impactului Al-Qaeda și a islamului magrebin în Europa. Dacă vă amintiți de GIA în anii 90, au susținut vânzările logistice în Franța și brusc unii dintre ei au început să acționeze direct în Franța. Știm că Există legături între Al-Qaeda și grupări din Europa. Acordă sprijin și bani și întrebarea este când vor trece la acțiuni concrete. În ceea ce privește Rusia, avem întâlniri regulate cu Rusia. au, poate nu e o sintagma potrivită, experiență în Afganistan, în orice caz cunosc destul de bine Caucazul, cooperăm cu ei în privința traficului cu stupefiante, în privința rutelor care ajung în Europa și sunt pentru dezvoltarea cooperării cu Rusiei. Am o relație specială cu coordonatorul rus și uh, vom organiza o întâlnire a Troicii cu Rusia în curând. În ceea ce privește infiltrarea rețelelor și scurgerea de informații, nu pot răspunde la această întrebare pentru că nu ocup un post operațional. Nu cred că există scurgeri de informații în ceea ce privește infiltrarea rețelei. Nu cred, însă nu pot da un răspuns. În sfârșit, întrebarea pusă de Sara Latford cu privire la dezbaterea transatlantică. Am răspuns deja într-o oarecare măsură la întrebare. Un mod de a obține o relație prietenoasă este de a coopera în închiderea celui de la Guantanamo. Dialogul va fi uh, intensificat și vom vedea cum pot ambele părți să abordeze întrebarea, întrebarea chestiunile dificile. Și, în sfârșit, revin la dreptul penal și la întrebarea dacă dreptul penal este, realitat, este adaptat la realitățile terorismului. Este o întrebare destul de dificilă. Săptămâna viitoare sunt invitată în Parlamentul Belgian, se examinează revizuirea mecanismului belgian, pentru că anumite persoane consideră că s-a mers prea departe numele luptei împotriva terorismului, că se poate aduce atingerii libertăților individuale, sindicale și așa mai departe. Unii se gândesc că trebuie să ne întrebăm dacă mecanismele noastre sunt adecvate. Cred că este important să beneficiem de legislații bune care respectă drepturile fundamentale și care sunt adaptate realităților vorbesc despre Afganistan, de exemplu, pentru că una dintre întrebările pe care le-am putea pune este dacă Statele Unite nu cumva au fost tentate să depășească limitele dreptului pentru că dreptul nu era adaptat. Deci, atât în materie de drept penal cât și procedural, trebuie să dispunem de mijloace adaptate. Și aceasta este întrebarea pe care ne putem uh, pune în privința antrenării teroriștilor în străinătate. și de asta se leagă o inițiativă a Franței. În cinci state membre se reunesc uh, cei mai buni magistrați, experți în lupta împotriva terorismului, pentru a explora toate dificultățile cu care se confruntă experții și peste un an, un an și jumătate, voi face un raport în fața Consiliului în privința lacunelor identificate. Vom învăța foarte mult din asta pentru că sunt persoane care se confruntă cu cazuri concrete și care ne pot spune dacă mecanismele naționale și europene încă mai prezintă lacune. Cred că este un element central pentru că dacă legislația nu este adecvată, apar excese și trebuie să ne bazăm legislația pe nevoile de pe teren. Mulțumesc, domnule de Kerkove. Am uh, depășit timpul alocat. Nu mai avem decât 3 minute pentru Interpol. Noi, ca deputați europeni, suntem obișnuiți cu vorbitul în timp limitat, dar știu că e dificil. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu am să răspund, răspund în orice caz la întrebările la care a răspuns domnul Kerkov. Majoritatea întrebărilor erau adresate. Vreau doar să mă refer la plus valoarea pe care o poate aduce Interpolul Uniunii Europene. V-am doar să vă amintesc că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt și membre ale Interpol. Așadar, în cadrul Uniunii Europene, va trebui, credem noi, întărită cooperarea consolidată, mai ales dată fiind existența directivei cadru, care este în curs de realizare referitoare la schimbul de informații între Uniunea Europeană și organizațiile internaționale. Asta pe plan intern, iar pe plan extern, sigur, dacă vorbim, uh, de exemplu, de cooperarea cu Rusia sau cu alte state din lume, ați văzut că rețeaua Interpol în 187 uh, de țări este uh, destinată completării acțiunilor desfășurate de Uniunea Europeană în colaborare cu aceste state. În al doilea rând, dacă am înțeles bine, un deputat a întrebat uh, ceva în legătură cu infiltrarea rețelelor. Nu știu dacă se referea la uh, rețelele polițienești respectiv uh, bazele de date ale poliților. Evident că acestea sunt protejate și uh, nici o persoană obișnuită și nici uh, un infractor nu a infiltrat până acum aceste rețele. Apoi, în legătură cu cooperarea Interpol-Europol, domnul Teofilos ne va răspunde. În legătură cu uh, cooperarea Interpol-Europol, trebuie să vă spun că aceasta este foarte strânsă și mai ales în combaterea terorismului. Interpol a creat o gamă de baze de date ce conțin foarte multe informații legate de terorism. Aceste baze de date conțin nu numai informații din statele europene, ci și din uh, alte state membre Interpol ceea ce înseamnă că uh, aici se pot găsi multe informații provenite nu doar din regiunea europeană, ci și de pe întreg uh, globul pământesc. Este o bază de date internațională, deci nu avem informații doar pentru o regiune anumită, ci pe plan internațional. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru dezbaterea excelentă, vreau să mulțumesc tuturor participanților și declar închisă această, acest punct de pe ordinea de zi. Thank you. Yeah. <laughs> You're welcome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 Verehrte Kollegen, Sie sind immer noch mit dem Terrorismus. Stimați colegi, mm, văd că discutați încă despre terorism. V-am să vă rog să vă încheiați discuțiile sau cel puțin să le continuați în afara sălii. Noi mai avem și alte dezbateri aici. Așadar, am să vă rog să încetați discuțiile în sală. Sunteți rugați să discutați în afara sălii. Vom avea acum un schimb de opinii cu președinția cehă. Domnul ambasador Ivo Șaec este aici, președintele CPS va fi alături de noi și vreau să îi mulțumesc pentru o excelentă cooperare cu Parlamentul European. Vă urăm bun venit! Încă din uh, prima zi a președinției, uh, Cehia a fost confruntată cu criza din fâșia Gaza și apoi cu criza gazului dintre Rusia și Ucraina. Am vrea să știm cum au fost tratate aceste crize de către președinția cehă și, de asemenea, am vrea să știm dacă veți extinde misiunea Rafa EUBAM. Mai sunt și alte regiuni ce țin tot de, această, de aceste misiuni ale Uniunii Europene, Kosovo, EULEX, apoi în Georgia este misiunea EUMM și, de asemenea, în Ciad, în 15 martie, uh, EUFOR va, își va transmite mandatul Organizației Națiunilor Unite. În, trebuie să ne întrebăm și care va fi viitorul misiunii Altea din Bosnia-Herzegovina. Apoi, lupta împotriva pirateriei este foarte importantă pentru noi. O delegație a comisiei noastre a vizitat cartierul general și, uh, al operațiunilor și ne-am dat seama că acestea se desfășoară foarte bine. Ne-am întâlnit cu comandantul misiunii respective care uh, va veni la Bruxelles peste câteva săptămâni. Mis, uh, comisia noastră mai uh, dorește să discute și despre situația uh, obiectivelor militare și civile care ne-au fost prezentate la sfârșitul președinției franceze. La sfârșitul președinției franceze s-a adoptat o decizie a Consiliului referitoare la un contingent de 60.000 de soldați. Acum, în legătură cu battle groups, uh, s-a format un battle group din uh, trupe din Cehia și din Slovacia și am dorit să știm uh, care este situația și ce planuri aveți pentru aceste trupe? Apoi, uh, cum vi s-ar părea existența unui cartier general permanent la Bruxelles? S-a mai discutat despre așa ceva, un cartier general care să se ocupe de planificarea misiunilor, printre altele. Apoi, relația Uniunii Europene cu NATO. Veți uh, lansa o inițiativă în perspectiva summitului NATO din uh, aprilie? Și cum veți rezolva problema legată de Turcia? Știm că sunt uh, probleme legate de uh, punerea în aplicare a acordurilor de la Perna. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați avut dreptate. Avem anumite priorități și uh, acestea au uh, apărut chiar din prima zi a președinției noastre, s-au manifestat prin criza gazului și prin uh, evenimentele din Orientul Mijlociu. Ne-am ocupat de aceste dosare până acum, încercând să rezolvăm aceste crize. Desigur, ne-am concentrat mai ales asupra Orientului Mijlociu Președinția cehă a fost foarte activă în acest domeniu. A organizat uh, vizite ale Troicăi în regiune, imediat, chiar după uh, începutul anului 2009. Ministrul Schwarzenberg a fost prezent în regiune cu domnul Solana și cu uh, Doamna comisar Waldner a mers în Israel, în Egipt, în Iordania și în teritoriile palestiniene. pentru a încerca rezolvarea crizei respective și pentru a obține un acord de încetare a ostilităților. Recent am invitat uh, la discuții miniștrii din regiune și am uh, discutat uh, toate nivelurile problemei și mai ales implicarea Uniunii Europene în, acest, uh, în această chestiune. Sigur că au fost multe subiecte în discuție, însă două se degajează ca fiind cele mai importante. În primul rând, acțiunea umanitară, ce poate să facă Uniunea Europeană și cum anume uh, Uh, ne pot ajuta israelienii în furnizarea de ajutoare umanitare. Și cel de-al doilea subiect se referă la uh, uh, securitatea Israelului care este amenințată de contrabanda de arme și muniții în Gaza. Aceste două subiecte au fost discutate în principal Apoi am uh, discutat despre planul de lucru al Uniunii pe termen uh, scurt și mediu, acțiunile ce se pot desfășura, după cum am spus, uh, acțiunea umanitară și prevenirea traficului de arme și muniții. De asemenea, s-au emis idei noi în legătură cu aceste domenii și Uh, s-a discutat despre redeschiderea punctelor de trecere. Am discutat foarte mult despre reconstrucție și despre reconcilierea intrapalestiniană, un element necesar al uh, oricărei viitoare soluții de pace. De asemenea, reluarea procesului de pace în general a fost discutată. Acestea au fost principalele puncte de pe ordinea de zi. Acum acestea sunt uh, puse la punct. Javier Solana se află în Orientul Mijlociu, discută cu partenerii din regiune. cu egiptenii, cu israelienii. Apoi vom continua pregătirile în acest sens. Ne concentrăm și asupra problemelor pe termen scurt ce pot fi rezolvate imediat, de exemplu punctul de uh, trecere de la Rafa, însă situația este destul de complicată pentru că avem nevoie de un partener terț de cealaltă parte a frontierei. Însă cât timp acolo există Hamas și nu există un acord între Fatah și Hamas, va trebui să găsim o altă soluție. Egiptenii sunt foarte implicați. Vor permite palestinienilor din Cisjordania deci vor permite forțelor de securitate din Cisjordania să uh, treacă de partea cealaltă a frontierei. Aceste activități sunt în curs de desfășurare și uh, ne pregătim contribuțiile, pentru că s-a cerut contribuția Uniunii Europene și noi vom reuși să trimitem oameni pe teren de îndată ce vom ajunge la un acord. Și de asemenea la un acord cu israelienii. Cât despre misiunile polițienești, din uh, ce țin de Consiliul uh, EUPOL, aceste misiuni sunt consolidate în ciuda situației dificile de acolo și noi extindem activitățile acestei misiuni și către domeniul uh, justiției penale. Este un proces în curs de desfășurare și sunt multe de făcut. De asemenea, am făcut noi apeluri la uh, consolidarea acestor misiuni, la contribuțiile tuturor pentru consolidarea acestor misiuni. Nu știu dacă Doriți să mă refer la toate subiectele menționate de dumneavoastră? Da, poate că le puteți menționa pe scurt și apoi vom intra în detalii. V-ați referit la Atala Atalanta, un uh, subiect ce interesează comisia dumneavoastră. Este vorba de prima operațiune a Uniunii Europene lansată în decembrie ce are obiectivul de a combate pirateria. Este o problemă ce trebuie rezolvată pe termen lung și uh, soluția trebuie să fie pusă în aplicare nu pe mare, ci pe uscat. Trebuie să tratăm nu uh, simptomele, ci cauzele reale și nu avem de ales, trebuie să acționăm acum, dată fiind dimensiunea problemei și a zonelor maritime afectate. Această operațiune este în uh, curs de desfășurare, va dura cam un an și vom invita și alte state să se implice de exemplu Elveția, Croația, Ucraina, state care și-au manifestat interesul de a se implica în proiectul Atalanta. Facem uh, eforturi coordonate împreună cu state ca Rusia, China și cu Statele Unite de asemenea, care au desfășurat trupe în regiune. Până acum, avem patru fregate din Franța, Germania, Marea Britanie și Grecia, elicoptere și trei avioane militare din Franța. Ne așteptăm la participarea unor nave de război spaniole, a unor fregate italiene și a trei nave suedeze, probabil care vor veni în vară. Mandatul acestei misiuni este în principal protecția transporturilor de uh, alimente și a altor vase mai vulnerabile din golful respectiv. Însă, misiunea nu are mandatul de a interveni pe uscat și probabil că partea, nu chiar cea mai dificilă, dar cea mai importantă a eforturilor noastre actuale va fi coordonarea cu uh, forțele americane ce sosesc și cu foruse. Așadar, va fi necesară o coordonare a eforturilor în această regiune. S-ar putea să vă intereseze și a, a, misiunea Altea, ați menționat-o, e vorba de misiunea din Bosnia, cred că vom avea foarte multe de făcut. Avem o foaie de parcurs pentru transformarea acestei misiuni. Este destul de complicat pentru că ă, a plecat coordonatorul fiind numit ă, ministru de externe în Slovacia și urmează să discutăm dacă el va fi înlocuit imediat de altcineva sau dacă va continua ca uh, trimis special până când uh, această misiune este preluată de uh, Comisia, Comitetul pentru Drepturile Omului va fi uh, o mare discuție în martie la Consiliu. Vom discuta um, despre transformarea acestor birouri și viitorul acestei misiuni va depinde foarte mult despre transformarea oficiilor respective. Dacă totul se desfășoară bine, vom uh, trece la un mandat neexecutiv, ceea ce va presupune uh, operațiuni de uh, reconstrucție locală și vom implica capacitățile din Bosnia. Nu va mai fi un mandat executiv pentru că situația politică și de securitate de acolo este acum uh, relativ bună. După cum am mai spus, noi uh, privim toate acestea ca un pachet. Transformarea OHR, coordonarea cu partea americană, și apoi uh, vom uh, transforma și misiunea Altea într-o misiune cu mandat neexecutiv. O altă misiune importantă pe care aș dori să o menționez este misiunea din Afganistan. Probabil că știți că suntem pe cale de a consolida în mod semnificativ această misiune merge destul de bine, dar mai sunt chestiuni importante, cum ar fi ameliorarea coordonării cu uh, proiectul american din domeniul poliției. Cred că este foarte bine pentru noi că a fost numit uh, noul ministru de interne. și probabil cea mai importantă sarcină în timpul mandatului președinției cehe va fi pregătirea alegerilor în Afganistan și uh, asigurarea celor mai bune condiții de securitate pentru misiunea de monitorizare a Uniunii Europene. Foarte bine, mulțumesc, domnule ambasador. Am să încep acum cu întrebările din sală. Eu am o întrebare legată de fâșia Gaza și de deschiderea frontierelor. Cum, cum stă situația? Atacurile s-au oprit complet, lansarea de rachete din Gaza s-a oprit? Cea de-a doua întrebare. Cum priviți uh, problema traficului de arme prin tuneluri și cum poate fi pus uh, capăt acestui trafic? Și cât de grav credeți că este situația? Credeți că sunt posibilități de rezolvare a acestei uh, probleme de frontieră și cum se desfășoară negocierile? Uh, uh, o să ascultăm mai întâi câteva întrebări. Doamna Ber a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș um, dori să mă refer la două lucruri. În primul rând, observația privind Gaza și, în al doilea rând, un comentariu privind Afganistanul. Înțeleg că se discută aspecte tehnice ale redeschirii frontierelor, dar trebuie să luăm în considerare și aspectele politice. Iar în situația actuală ne confruntăm cu un dezastru umanitar în Gaza. 50% din victimele războiului au fost copii și femei, iar Israelul și-a încălcat angajamentele internaționale în ceea ce privește permiterea ajutoarelor, eh, intrării ajutoarelor umanitare în regiune. Rafa este un punct de trecere pentru persoane și nu permite trecerea de um, tone de ajutor alimentar, ajutor uh, umanitar și mă întreb în ce măsură putem noi să stăm cu brațele în sân fără să facem nimic pe măsură ce oamenii mor pe capete. Trecând acum, acum la Afganistan. Acum trebuie să ne adaptăm strategia pentru a oglindi strategia noi administrații din SUA. Am vorbit adesea despre care ar trebui să fie criteriile de acțiune ale Uniunii Europene și cum ar trebui să, ne, să facem față mandatului nostru. Acum um, ni se spune din partea comandantului șef al NATO că a cerut um, Uh, că a cerut uciderea baronilor, traficanților de droguri, care, uh, bineînțeles, erau în afara legii. Iar uh, generalii NATO s-au opus acestei idei. Întrebarea este, generalii NATO germani s-au opus acestei um, propuneri. Trebuie să vedem dacă avem o atitudine um, solidar aici. Doamna Gomes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, sunt de acord cu spuse antevorbitorului meu privind rolul Uniunii Europene cu privire la situația din Gaza și Palestina. Ați vorbit despre îngrijorările de securitate ale Israelului, dar cum rămâne cu situația de securitate a Palestinei? În declarația Consiliului de luna trecută am văzut că se face referire la faptul că Uniunea Europeană sprijină anchetarea crimelor de război. Sper că este vorba de crime de război săvârșite de forțele izraeliene, dar uh, în egală măsură sper că va fi vorba aici de Hamas, pentru că poartă o mare parte răspunderii și Hamasul. S-a vorbit în Consiliu despre uh, revizuirea poziției Uniunii Europene în ceea ce privește convorbirile cu Hamas. Uh, guvernul portughez este de acord uh, și anume că Uniunea Europeană ar trebui să-și revizuiască poziția și să discute cu Hamas. Un membru israelian al Knessetului ni s-a adresat de curând uh, în cadrul în timp ce se bombarda Gaza și, a, și mi-a, mi-a declarat mie ar vorbi cu Hamas chiar a doua zi. Deci, iată, um, se ia acest lucru în considerare în cadrul unei strategii de securitate pentru a rezolva situația în ambele părți. Senatorul Mitchell a fost numit de președintele Obama. Vom uh, stabili contact cu domnia sa în curând în ceea ce privește Atalanta. Ați uh, vorbit despre limitele operați, acestei operațiuni și scopul pe termen lung al acesteia. Iar acest lucru se datorează faptului că ne dăm cu toții seama fapt, faptului că această operațiune nu va reuși să rezolve lucrurile atâta timp cât uh, nu se, nu se reușește uh, respectarea legii în Somalia, iar uh, Uniunea Europeană nu a făcut nimic uh, pentru a încerca rezolvarea situației din Somalia, care reprezintă cauza situației de piraterie cu care ne confruntăm. Uh, Consiliul va face ceva, uh, mai ales acum, uh, acum că avem o schimbare de orientare a administrației, administrației um, prezidențiale americane? Pentru că administrația anterioară a împins forțele etiopiene în uh, Somalia, agravând situația, iar acum extremiștii sunt în floare. În ceea ce privește Afganistanul, se prevede stabilirea unui contact cu reprezentantul numit de președintele Obama care se va ocupa de revizuirea strategiei privind Afganistanul la Statelor Unite pentru a ne asigura că vom, ne vom aduce și noi contribuția în ceea ce privește această revizuire și vom reuși să înregistrăm progrese în această țară? În ceea ce privește Guantanamo, subiect care a fost discutat în diferite rânduri, în ceea ce privește uh, aranjamente de securitate care vor fi necesare unor state membre pentru a putea accepta prizonieri de la Guantanamo. E vorba de prizonieri care au fost declarați nevinovați de autoritățile judiciare americane. Ne puteți spune ca, în, ce constau aceste aranjamente, în ce constau aceste aranjamente de securitate și dacă în timpul prânzului de afaceri în care s-a discutat această chestiune de, la nivel ministerial, dacă s-a discutat despre un uh, sprijin financiar pentru aceste aranjamente uh, de securitate la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, astfel încât, domnule ambasador, vă rog să răspundeți întrebărilor adresate. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu întrebarea dumneavoastră. În ceea ce este contrabanda și contrabanda de arme în Gaza, problema tunelurilor și contrabanda pe mare, Problema, după mine, sau cel puțin uh, așa ne arată analizele, este că armele, că există contrabandă de arme pe Marea Roșie și apoi pătrund prin aceste tuneluri în fâșia Gaza. Deci în momentul în care vorbim despre aspectul maritim, uh, e vorba despre Marea Roșie, fiindcă Marea Mediterană este sub controlul Israelului și Israelul se asigură că nu pătrund arme pe acolo. Problema tunelurilor merge mână în mână cu problema punctelor de trecere, pentru că la, pe, la punctele de trecere va exista întotdeauna oarecare uh, contrabandă. Noi dorim ca, în primul rând, uh, să oferim ajutor tehnologic egiptenilor care să le permită identificarea tunelurilor. Sunt sute de tuneluri, multe distruse, dar încă uh, un număr mare dintre acestea sunt funcționale. Iar uh, acest element reprezintă foarte, unul foarte important pentru o încetare a focului uh, durabilă pentru a ne asigura că se îndepărtează o posibilă reînarmare a Hamasului în ceea ce privește rachetele, atacul cu rachete. Se pare că încetarea focului este respectată, iar uh, izraelienii au declarat foarte limpede în cadrul vizitei de aici, în cadrul vizitei delegației noastre la Ierusalim, că scopul lor nu era să distrugă Hamasul, ci să um, înceteze atacul cu rachete din fâșia Gaza. În ceea ce privește întrebarea doamnei Beer, vreau să spun uh, că deschiderea punctelor de trecere Bineînțeles, acum vorbim doar despre deschiderea punctului de trecere RAFA, dar uh, se dorește deschiderea și altor puncte de trecere în momentul în care uh, situația ne va permite și în momentul în care va exista un acord între părțile implicate Egipt, Israel și Palestina. Se lucrează intens la aceasta și ne dăm seama că e nevoie să se desăvârșească cât mai curând această chestiune. Ați vorbit uh, în egală măsură despre insuficiența accesului la ajutor umanitar. Ne dăm seama că așa stau lucrurile, într-adevăr, și um, un număr de state membre ne-au cerut să facem presiune asupra Israelului, cer, Israelului cerându-i să îmbunătățească situația actuală. În ceea ce privește ajutorul umanitar, am făcut acest lucru. Ministrul uh, ceh uh, a luat legătura cu omologul său și am uh, luat am stabilit contact și cu ambasadorul ceh din Ierusalim, iar uh, concluzia este că situația se îmbunătățește. Uh, concerning În ceea ce privește baronii traficului de droguri și din Afganistan și uciderea ă, vrem să ne asigurăm că vreau să vă spun că nu am nu sunt la curent cu planuri din partea NATO, în acest sens, sau planuri din partea Uniunii Europene, dar situația este complexă. Iată de ce considerăm că alegerile joacă un rol crucial, dat fiind nivelul de corupție din această țară la diferite niveluri. concerning Madame Gomes' uh, request. În ceea ce privește solicitarea doamnei Gomes și îngrijorările de securitate ale Israelului și ale Palestinei, trebuie spus că totul a început cu faptul că Hamas nu a renoit încetarea focului și a lansat sute de rachete în teritoriul israelian. Deci, restabilirea încetării focului reprezintă chestiunea cea mai importantă, după care se poate reîncepe procesul de pace. Bineînțeles că îngrijorările de securitate ale Palestinei sunt întemeiate, dar Acestea pot fi rezolvate în cadrul procesului de pace de la Anapolis. Uh, știm foarte bine că procesul de la, procesului de la Anapolis s-a pus bețe în roată de către Hamas și trebuie reînceput sub noua administrație a SUA. În ce privește sprijinul Uniunii Europene cu privire la ancheta crimelor de război, bineînțeles, noi sprijinim acest proces, iar uh, secretarul general ONU a cerut, aceste, a cerut această investigare prin care această anchetă prin care prin care se înțelege la ora actuală anchetarea acțiunilor Israelului Israelul este o țară democrată, unde domnește statul de drept și uh, credem cu tărie că aceste anchete se vor desfășura cum trebuie. Dacă nu, așa cum s-a spus deja, ONU analizează îndeaproape situația și Vom vedea dacă va fi nevoie pe viitor de acțiuni la nivelul Uniunii Europene în cazul în care procesul nu se va desfășura așa cum așa cum s-a planificat. Problema, problema care se pune este și anchetarea crimelor de război a Hamas, bineînțeles. În ceea ce privește Senat, ce vește domnul senator Mitchell. Solana este s-a întâlnit cu senatorul Mitchell și nu știm care nu știm încă care este rezultatul uh, acestor discuții, dar uh, am stabilit contactul cu noua administrație americană și Uh, la începutul uh, lunii viitoare vom avea noi discuții. Deocamdată suntem într-o fază incipientă a acestui, acestor contacte. Încercăm să analizăm toate subiectele de importanță pentru cele două părți, dar din cauza uh, timpului pe care l-am avut la dispoziție, nu am putut să discutăm toate aspectele necesare. În ce privește Atalanta, aveți dreptate această operațiune nu poate avea succes fără rezolvarea situației din Somalia, dar nimeni nu dorește să se ducă în Somalia. Somalia, ONU este organizația cea mai în măsură să rezolve situația din această țară, dar uh, entuziasmul uh, Uniunii Africane este uh, limitat în ceea ce privește trimiterea de trupe în Somalia. Dar uh, această chestiune este în continuare discutată la nivelul ONU, cel mai uh, bun nivel pentru, uh, pentru încercarea de a se rezolva această situație. Cel mai bun for pentru soluționarea situației din Somalia. Aceasta este Deocamdată nu se dorește implicarea Uniunii Europene la pe teren în Somalia. Uh, uh, Uniunea Europeană sprijin uh, din punct de vedere financiar a, Uniunea Africană și mai prin furnizarea de uh, capacități pentru desfășurarea operațiunii din Somalia. Iar uh, Somalia este un punct pe ordinea de zi în discuția noastră de uh, securitate. Uh, and it also what, what I said about those contact with în ceea ce privește contactul cu, contactele cu Uniunea, cu Statele Unite ale Americii, la fel sau lucrat și în ceea ce privește Somalia, am uh, pus bazele acestei discuții, am, se vor pune bazele acestei discuții luna viitoare, la începutul lui februarie. Același lucru despre strategia SUA privind Afganistan. Acestea sunt um, subiecte pentru, reun- pentru întâlnirile noastre de la începutul lunii februarie cu administrația SUA. Privind aranjamentele de securitate cu privire la deținuții care vor veni din uh, închisoarea Guantanamo, am, a fost discutat acest lucru în cadrul GAERC. Uh, și cred că am ajuns la un consens asupra faptului că Uniunea Europeană trebuie să ajute Statele Unite ale Americii în acest sens și trebuie să primim uh, indicații despre modul în care ne putem oferi ajutorul din partea SUA. Negocierile au început recent. Vom uh, discuta vineri această chestiune, domnul de, domnul de Kerhov ne va prezenta situația și apoi sper că vom avea un, întocmit un document iar pe baza acestui document Uniunea Europeană va lua o hotărâre. Iată ce am planificat pentru următorul gaier, că până atunci vom analiza opțiunile pe care le avem la dispoziție și acesta este un subiect foarte important pentru întâlnirea ministrului nostru de externe cu Hillary Clinton în luna februarie. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Am și eu o întrebare. În ceea ce privește uh, grupul uh, ceh și slovac, uh, grupul tactic, acesta este antrenat. Doamna Ana Gomes. O întrebare. Având în vedere decizia luată de Rusia cu privire la rachetele din Kaliningrad, oprirea desfășurării acestora. Și având în vedere ce auzim din partea Statelor Unite, administrația Obama revizui, revizuiește uh, desfășurarea rachetelor din uh, motive financiare. Care este percepția în Republica Cehă și uh, în cadrul președinției Uniunii Europene? O să se continue acest proces sau să sperăm că nu? Mulțumesc! Desfășurarea grupurilor tactice va continua, va fi prima astfel de desfășurare. În orice caz, suntem gata să desfășurăm aceste grupuri tactice. În ceea ce privește rachetele din Kaliningrad și legătura cu scutul antirachetă, aș spune că nimic nu s-a schimbat față de începutul anului. Am semnat acorduri cu Statele Unite, inclusiv SOFA. Am uh, luat notă de afirmațiile noului guvern american, însă chiar dacă există idei cu privire la un rol modificat pentru radarul, pentru uh, rachete uh, pe distanță medie și lungă, nu este vorba despre o poziție coerentă nu am auzit decât semnale cu privire la anumite intenții, însă nu există negocieri oficiale între guvernul meu și noul guvern american cu privire la posibile schimbări și sigur că este un alt subiect important care va fi discutat de către ministrul uh, meu și ministrul Clinton. Însă nu există evoluții noi din acest punct de vedere. Și în ceea ce privește Rusia, aș spune că este un gest de bunăvoință. Însă trebuie să ținem cont că până acum nu s-au desfășurat uh, rachete. Mulțumesc foarte mult! Nu sunt alte întrebări, deci putem încheia această parte a reuniunii. Vă mulțumesc, domnule tuturor! Und uh, wir kommen jetzt, uh, jetzt zum letzten Teil unserer. Trecem la ultima parte a acestei reuniuni. Este vorba despre fâșia Gaza și despre rolul Comisiei Europene. Am auzit Consiliul, dăm acum cuvântul Comisiei. Aveți cuvântul. Das ist Herr Tesapsidis. Cui pot da cuvântul? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Lucrez la DG Relex, sunt șeful unității responsabile cu Orientul apropiat și cu situația din Gaza. Lângă mine se află domnul Jean-Claude Ero, șeful unității din partea celuilalt uh, serviciu al Comisiei, care se ocupă de biroul umanitar ECO. Domnule președinte, stimați deputați, este clar că fâșia Gaza a fost în centrul atenției nu doar uh, a Comisiei, ci și a Uniunii Europene în general. Uniunea Europeană nu este singurul actor de pe șichierul internațional, Vă amintiți fără, fără îndoială că pe 13 decembrie au uh, existat niște concluzii ale Consiliului. O troică a Uniunii Europene a vizitat regiunea, inclusiv comisarul meu. După aceea s-au desfășurat uh, alte întâlniri la nivelul Uniunii Europene, s-au lansat apeluri uh, pentru încetarea ostilităților. Ostilitățile au încetat, chiar dacă a fost vorba despre un acord unilateral și această încetare a ostilităților este fragilă, conform ultimelor știri. Azi dimineață chiar s-au lansat tiruri cu rachete și forțele armatei israeliene au replicat. Deci situația de pe teren este foarte fragilă. Au avut loc uh, contacte intense ale Uniunii Europene cu autoritățile israeliene, întâlniri care au avut loc anul trecut cu ministra afacerilor externe, doamna Livni, întâlniri cu autoritățile egiptene, iordaniene, cu prim-ministrii palestinian, norvegian și turc, Luni am uh, ascultat, uh, am uh, luat nota de concluziile Consiliului și prima prioritate a Comisiei este de a acorda asistență umanitară. Este primul nostru obiectiv să abordăm problemele cu care se confruntă populația pe teren. În afară de sprijinul umanitar, există alte domenii pe care trebuie să le abordăm. Un aspect foarte important este deschiderea uh, durabilă a, puncturilor, a punctelor de trecere a frontierei, puncte de trecere care sunt vitale pentru aprovizionarea cu bunuri umanitare și uh, pentru transferul de personal, puncte de trecere care sunt vitale pentru reconstrucția care va urma. O altă chestiune este lupta împotriva traficului de arme și a activităților de trafic în general este foarte important pentru securitatea Israelului. Este esențial să avem un partener în Gaza pentru activitățile umanitare și de reconstrucție. Există susținere pentru uh, președintele Abbas, se pune problema un, găsirii unui partener, partener potrivit și problema uh, reconcilierii. La sfârșitul listei domeniilor în care trebuie să fim activi, am trecut reluarea procesului de pace. Este esențial și evenimentele din Gaza ne-au arătat cât de important este să relansăm procesul de pace care va duce la crearea unui stat palestinian viabil care poate coexista alături de Israel. Cam asta am avut de spus, domnule președinte. Sunt gata să răspund la întrebările precise pe care le-ați putea avea și să dau clarificări în special în legătură cu activitățile Comisiei Europene. Știți că la ora actuală înaltul reprezentant Solana este în regiune. discută cu autoritățile egiptene și palestiniene despre permanentizarea acestei încetări a ostilității și despre măsurile pe care trebuie să le luăm în paralel pentru a susține populația palestiniană din Gaza. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, îi dau cuvântul Anei Gomes. Nu are întrebări. Credeam că ați putea avea întrebări. În acest caz vă pun eu o întrebare conform informațiilor de care dispuneți, care sunt nevoile cele mai stringente ale populației? Care sunt prioritățile? Mulțumesc foarte mult. E, voia, e vorba despre o redresare cât mai rapidă. Punctele de trecere sunt deschise, însă nu în mod durabil ieri și ieri erau închise. Astăzi s-au deschis. Punctele de trecere trebuie să fie deschise și trebuie să rămână deschise. Cantitățile de bunuri umanitare care pătrund sunt insuficiente. Vă dau un exemplu. Numai 200 de camioane reușesc să pătrundă pe zi, în medie, Înainte de blocadă, acum 18 ani, era nevoie de 500-600 de camioane. Vă puteți imagina că în uh, ultimul an, având în vedere criza actuală, nevoia de produse, de bunuri umanitare, de bunuri cum ar fi conducte, ciment, uh, piese de rezervă, esențiale pentru a repara rețelele de distribuție apei și electricității, nevoia de astfel de bunuri a crescut. Având în vedere pagubele suferite de economie în fâșia de gază, în fâșia Gaza, o, economia este dependentă în proporție de 100% de sprijin extern. Cantitățile necesare au crescut, deci, și de aceea, prioritatea absolută este deschiderea tuturor punctelor de trecere. În al doilea rând, cantitățile de bunuri cerute și, în al treilea rând, tipul de bunuri. La ora actuală există restricții care au fost impuse în privința tipului de bunuri. Există o diferență între bunurile umanitare și din punctul de vedere al comunității internaționale. Nu este vorba doar despre medicamente sau despre alimente, ci și despre alte alimente care sunt uh, strict necesare pentru uh, redresare și reparații. De asemenea, trebuie să existe acces uh, de plin pentru personal umanitar, există restricții, există amânări, în uh, acordarea de aprobări, permisii și trebuie să îmbunătățim accesul personalului, inclusiv personalul ONG-urilor. Este esențial. O altă nevoie importantă este nevoia de bani, bani lichizi Sistemul bancar s-a prăbușit. Autoritățile israeliene, în efortul de a evita fluxul de bani înspre Hamas, autoritățile au restrâns accesul la lichidități, cu excepția salariilor pentru personal însă nu este suficient. Pensionarii nu pot să trăiască fără pensii. Sprijinul Uniunii Europene este grav afectat. Nu există posibilitatea de a obține transferuri prin mecanismul Pegas spre persoanele care au nevoie de ele. Poate că colegul meu, Jean-Claude, are elemente suplimentare. Mulțumesc. Aș vrea să precizez că principalele nevoi identificate sunt uh, ajutorul umanitar, bunurile nealimentare, de primă necesitate, mai ales pentru persoanele care au fost strămutate și care nu și-au regăsit locuințele. De asemenea, e nevoie de un sprijin pentru ca aceste familii să găsească noi locuințe. Este de asemenea importantă aprovizionarea cu apă. După 18 luni de blocadă, aprovizionarea cu apă a fost compromisă din cauza că nu existau piese de rezervă pentru a menține într-o bună stare sistemul de aprovizionare cu apă. A fost distrus în parte în timpul conflictului, trebuie reparat și acest lucru pune probleme enorme pentru că autoritățile israeliene nu vor să permită intrarea de conducte, de tuburi care ar putea fi utilizate din punctul lor de vedere în alte scopuri. Ori apa este o necesitate de bază A fost menționat cașul, electricitatea, păcura. Toate acestea sunt limitate din cauza limitării numărului de camioane care pot intra în zonă, după cum preciza și colegul meu. Având în vedere nevoile, anul trecut am angajat 73 de milioane de euro care vor fi în continuare acordați am uh, luat decizia să uh, contribuim cu 3 milioane de euro ca sprijin de urgență pe 9 ianuarie și s-a mai anunțat o sumă de 58 de milioane de euro, dintre care 32 de milioane pentru fâșia Gaza. Rămânem foarte atenți la nevoile care mai trebuie acoperite, care sunt considerabile și care fac obiectul unei misiuni de evaluare a Națiunilor Unite și în funcție de rezultatele acestei evaluări, de răspunsurile care sunt aduse și de accesul la acest sprijin vom acorda eventual fonduri suplimentare. Mai am două întrebări suplimentare. Una este despre evaluarea pagubelor, evaluarea daunelor. Aveți uh, evaluări de încredere ale daunelor. Știți ce s-a întâmplat cu adevărat și apoi aveți acces la imagini uh, din satelit pentru a face această evaluare. Și în al doilea rând, misiunea uh, în RAFA este vizată. Am văzut situații cum ar fi în Moldova, în care Comisia s-a implicat foarte mult într-un fel sau altul. Așadar, ce se va întâmpla cu această misiune? Va fi uh, revitalizată și în, anume în ce mod? Ce se va face concret? Euh, în uh, privința evaluărilor, Acestea sunt realizate numai de către actorii prezenți, care au fost prezenți în timpul conflictului, înainte de conflict și care rămân acolo. Și e vorba de uh, CICR, de exemplu, care a fost prezent peste tot, pe teren, ca de obicei, și care a făcut uh, rapoarte precizând numărul exact de case distruse, de case distruse parțial, Așadar, avem cifre destul de precise, evaluări directe și uh, observ observarea terenului de către partenerii noștri. Am menționat doi, dar mai sunt și uh, cei de la Cairo și ONG-uri internaționale care au rămas la fața locului cu personal local și au uh, făcut o evaluare a necesităților și au încercat să și răspundă acestor necesități în măsura posibilului. Avem la dispoziție imagini din satelit ale centrului uh, ISPRA, de la centrul ISPRA, pe care le-am uh, primit și pe care le putem utiliza, însă noi nu facem o utilizare directă la comisie a acestor imagini. Uh, Aș dori să mai adaug, domnule președinte, înainte de a trece la misiunea EUBAM din RAFA, că mai există și o evaluare a nevoilor de recuperare imediate. Avem personal în Gaza care evaluează aceste necesități, mai ales în ceea ce privește materialul neexplodat și, de asemenea, în domeniul sprijinului psihosocial. Și nu trebuie să uităm că cel puțin 50% din populație este formată din uh, copii sub vârsta de 15 ani, ceea ce înseamnă evident un impact uh, uriaș al conflictului. Evaluăm această posibilitate și de asemenea utilizarea instrumentului de stabilitate. În ceea ce privește reluarea EUBAM-RAFA, sigur că există de partea Uniunii Europene o dorință de a mobiliza această misiune. Trebuie să știți că personalul este în așteptare, este pe stand-by, însă trebuie îndeplinite condițiile de securitate înainte de a se putea acționa și trebuie să avem acordul tuturor părților implicate. Desigur, Comisia e gata Așteptăm acum uh, rezultatele unei evaluări a daunelor de la punctul de trecere RAFA, care a fost uh, început exact înainte de um, acordul de încetare a focului. Trebuie să vedem ce daune au fost provocate, dacă au fost provocate. Sigur că participăm și sigur că avem uh, disponibilitatea de a participa la orice misiuni ulterioare în zonă sau putem avea în vedere și o diferențiere a mandatului EUBAM-RAFA. Sunt multe posibilități în legătură cu punctele de trecere, nu numai pentru uh, convoaiele umanitare, ci și pentru bunuri și persoane. Sunt posibilități în uh, condițiile adecvate să se upgradeze unele din aceste puncte de frontieră, nu numai la Rafa, ci și punctele de trecere din Gaza către Israel și invers. Pentru că nu se poate să se revină la status quo-ul dinainte, într-o situație foarte dificilă. Ajutorul umanitar trebuie să uh, își găsească calea și Comisia joacă un rol foarte important în acest sens. Deci am înțeles bine, ați uh, avea în vedere extinderea uh, sferei uh, acestei misiuni dincolo de RAFA pentru a include și alte puncte de trecere? Așa dorește Uniunea Europeană, după cum s-a exprimat în concluziile Consiliului. Sigur că avem uh, legături cu părțile vizate și uh, acesta este unul din subiectele pe care le-ar uh, discuta în altul reprezentant. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai sunt alte întrebări? Văd că nu este cazul, atunci vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți și declar Sesiunea închisă.